Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bun venit la Bruxelles. Avem două zile de program foarte încărcat. Din păcate, președintele nostru nu poate prezida întâlnirea comisiei noastre de astăzi, prin urmare îl voi înlocui eu. Programul s-a modificat ușor față de ceea ce s-a anunțat inițial și o să vă spun care este ordinea de zi pentru azi și mâine. Azi, după audiere, Vom trece la punctul 7, adică misiunea ITRE la ENISA, informare cu privire la această misiune și punctul 6 din agenda inițială, adică acordul privind uh, Brazilia, se mută mâine, după celelalte toate, toate celelalte puncte. Dacă nu sunt alte observații, Ordinea de zi se adoptă cu modificările propuse. Sunteți cu toții de acord? Există observații? Nu, atunci mulțumesc. Și să începem cu audierea publică privind uh, legea privind uh, securitatea cibernetică. Doresc să urez bun venit celor patru vorbitori. Vom uh, acționa în două sesiuni. În prima sesiune intră primii doi vorbitori, și anume domnul Schabhüser și doamna Merla Moigra. Vreau să-i rog pe toți vorbitorii să respecte regulile noastre obișnuite, adică observații introductive câteva minute, după care fiecare raportor sau raportor din umbră, după prezentările dumneavoastră, vor avea ocazia să își exprime opiniile în interval de două minute, urmați fiind de toți ceilalți, câte un minut fiecare. Comisia, uh, fiind că uh, cu privire la legea privind uh, securitatea cibernetică, Comisia a adoptat în 13 septembrie 2017 un act în acest sens cu două părți. O extindere și actualizare a mandatului agenției ENISA și, partea a doua, o schemă voluntară pentru certificarea în domeniul securității cibernetice. I3 este comisia de fond pentru această propunere. Discuțiile privind competențele sunt încă în curs de desfășurare și, prin urmare, salut prezența doamnei raportor Angelica Nibler, dar nu o văd. Să sperăm că va participa la această sesiune și domnul Jan Filip Albrecht, care îl uh, locuiește pe raportorul IMCO pentru aviz. Să sperăm că și el va veni. Evident, avem uh, și reprezentată și Comisia uh, Europeană de către doamna Despina Spânu, director Societate Digitală, Încredere și, și Securitate Cibernetică. Și ENISA este reprezentată de domnul Purser, șeful Departamentului de Operațiuni Centrale. Prezentarea propunerii Comisiei privind uh, legea privind securitatea cibernetică va avea loc cel mai probabil în 23 ianuarie anul următor. Așadar, după cum spuneam deja, audierea se împarte în două sesiuni, iar după observațiile introductive, cu toții veți avea posibilitatea să adresați întrebări sau să faceți observații. Așadar, prima sesiune, reformarea regulamentului privind agenția ENISA, și dau cuvântul primului orator, domnul Gerhard Schabhüsser, vicepreședinte în cadrul Oficiului Federal pentru Securitatea Informației. Domnul Schabhüsser a preluat această poziție de vicepreședinte a Oficiului Federal pentru Inform- Securitatea Informațiilor la 1 ianuarie anul curent. A absolvit Universitatea din Münster, cu o um, diplomă în matematică și a obținut un doctorat în matematică de la aceeași universitate și la Universitatea din Hagen. În noiembrie 1991 s-a alăturat uh, Oficiului Federal pentru Securitatea Informațiilor, de unde lucrează, unde lucrează de 26 de ani. Este expert în criptologie, securitatea informației, informațiilor, uh, experiență în uh, supraveghere și punere în aplicare. Așadar, această, uh, după această scurtă introducere, domnule Șapilser, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule Kohlicek. Stimați domni, domnilor și domnilor, este o plăcere să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Vă mulțumesc pentru invitația de a vorbi um, asupra legii privind securitatea cibernetică. În anul de, în, care are ca scop uh, uniformizarea serviciilor de securitate pentru TIC. Germania urmărește îndeaproape activitatea ENISA din 2004 încoace și BSI, serviciul pe care îl reprezint, a, și-a adus contribuția și a profitat de pe ur, uh, urma acestei agenții și invers. Suntem foarte interesați ca ENISA să fie solidă și puternică pentru a oferi sprijin tuturor statelor mem membre și a se ridica la nivelul riscului. Misiunea centrală a ENISA este să aibă un interlocutor puternic în Uniunea Europeană pentru securitate a informațiilor și a rețelelor. Așadar, un punct de referință cheie. Am, eu mă ocup de consultanță în acest domeniu iar ENISA susține statele membre și instituțiile europene pentru a-și dezvolta capacitățile de securitate la nivel național și a pune în aplicare legislația și politicile europene, promovând totodată cooperarea între factorii interesați prin schimburi de bune practici și așa mai departe. ENISA nu mai poate să răspundă tuturor amenințărilor uh, de securitate cibernetică și de securitatea informației și a rețelelor, NIS, care a devenit uh, principala prioritate a politicienilor și a societăților din statele noastre membre. Uh, digitalizarea progresivă a societății a făcut ca ENISA să primească un mandat permanent, iar Germania salută acest fapt. Susținem totodată creșterea semnificativă a resurselor ENISA uh, față de autoritățile de securitate cibernetică naționale. Un alt lucru important este ca ENISA să pună în aplicare uh, documentul din 2016 care vorbește despre un grup de cooperare și rețeaua uh, CESIRT. Din perspectiva germană, în ceea ce privește evaluarea ENISA, rezultatul este unul pozitiv, mai ales fiindcă ENISA oferă deja servicii unice statelor membre. De exemplu, elaborează recomandări pentru crearea și extinderea um, așa numitelor uh, sisteme de răspuns la incidente cibernetice naționale, uh, creează concepte precum Europa cibernetică sau Luna Europeană pentru Securitate Cibernetică. Aceasta din urmă fiind în primul rând un exercițiu de conștientizare. Legea privind securitatea cibernetică pe care o aveți în față recunoaște performanțele ENISA și confirmă mandatul său permanent. ENISA are un rol nou pentru cadrul de certificare european uh, avut în vedere. Conform proiectului de lege uh, actual, rolul ENISA nu, este, nu ține suficient în uh, considerare activitățile actuale de certificare ale statelor membre și cooperarea reușită cu Europa, care a fost recunoscută și în afara, cu, cu industria care a fost recunoscută și în afara Europei. Cadrul propus ar slăbi activitățile de certificare ale statelor membre, riscând, fără îndoială, diluarea nivelului actual de securitate. Dată fiind uh, intensificarea digitalizării, un asemenea lucru ar fi uh, total contraproductiv, iar uh, oficiul nostru, BSI, va putea să-și exprime părerea în viitor. Mai există și problema cooperării operaționale, unde ENISA ar avea, ar avea un rol important în contextul rețelei ce, CERT. ar crește analiza ex post, iar capacitățile interne de analiză pentru incidente cu implicații semnificative ar crește de asemenea. Noi, ca Autoritate Națională de Securitate Cibernetică, suntem de părere că este esențial să se crească capacitatea operațională în domeniul securității cibernetice. Avem și noi propriile noastre îndoieli din următoarele misiuni. Securitatea cibernetică face parte din peisajul securității naționale și este sarcina statelor membre, în primul rând. Însă, pentru că munca este divizată între Uniunea Europeană și statele membre și dat fiind uh, principiul subsidiarității și al proporționalității, rolul principal în securitatea cibernetică revine statelor uh, membre, iar transferul către Uniunea Europeană ar putea să însemne că eforturile la nivel național nu mai sunt uh, la fel de hotărâte. Din proprie experiență știm că problema încrederii în factorii de interes local este foarte mare. Vorbim despre expertiză detaliată și de proximitate de grupul țintă. De asemenea, vorbim despre administrație, cetățeni și mediul economic, ceea ce este esențial pentru infrastructurile critice, mai ales în ceea ce privește principiul subsidiarității, unde cooperarea cu agenții economici relevanți și autoritățile naționale de reglementare este o chestiune care ține deocamdată de statele membre și, în al doilea rând, un lucru extrem de important pentru peisajul securității europene, există deja jucători la nivel european cu, care sunt activi uh, operaționali. La, în cadrul CSIRT avem CERT EU care oferă răspuns pentru instituțiile și agențiile uh, UE CRTU fiind membru al rețelei uh, CESIRT. CERT EU este un jucător operațional e uh, european și are competențele necesare putând oferi instituțiilor și agențiilor europene informațiile relevante. Totodată oferă servicii de sprijin în eventualitatea unor incidente. În ceea ce privește evaluarea riscului de securitate, există clar o componentă europeană. Principiul subsidiarității în cazul de gestionare a crizelor nu poate fi suspendat pentru sectorul cibernetic va exista valoare adăugată în cazul incidentelor de securitate cibernetică dacă există cooperare cu statele membre și aceasta este sprijinită. Însă atribuirea competențelor în cazul crizelor de securitate cibernetică către o autoritate europeană nu ar îmbunătăți încrederea și, chiar din contră, ar putea slăbi structurile naționale de gestionare a crizelor uh, în domeniul informatic. Este necesar consolidarea capacităților disponibile în toate statele membre. Aceasta este o condiție prealabilă pentru gestionarea acestor crize, iar schimbul obligatoriu de informații operaționale, precum și crearea de organisme și agenții speciale cu sarcini operaționale, sunt importante pentru a se putea redacta rapoarte și susținem la nivel uh, european și susținem foarte mult acest lucru. Ne dorim o cunoaștere comună a situației pentru abordarea circumstanțelor specifice. În concluzie, o să trec la ultimele lucruri pe care doream să vi le spun fiindcă se vorbește de fezabilitate și calitate. ENISA trebuie să fie mai eficientă în consolidarea um, competențelor naționale. Este elementul cel mai important pentru a nu exista false speranțe. Vă mulțumesc pentru uh, răbdare și răspund cu plăcere la orice întrebări ați putea avea. Mulțumim frumos, domnule Schabhuser. Știu că este un domeniu amplu, dat fiind uh, istoricul dumneavoastră și dată fiind experiența dumneavoastră, însă mi-e teamă că timpul nostru astăzi este foarte limitat. Așa că o invit acum pe a doua vorbitoare, doamna Merla Moigre, uh, director um, Centrul NATO pentru uh, apărare cibernetică cooperativă Centru de Excelență. Este uh, directoarea acestui centru de excelență din uh, septembrie 2017. Anterior, doamna Moigre a lucrat ca și consultant uh, al președintelui Estoniei pe politici de securitate în perioada 2012-2017 Totodată a fost uh, șef adjunct al Biroului de Legătură NATO din Kiev și la Departamentul NATO, Ministerul Apărării uh, din Estonia, sprijinând aderarea Estoniei la NATO. Are o diplomă de la King's College Londra și Tarto, Universitatea Tarto. A studiat și în Bologna și are și studii politice. Aveți cuvântul, stimată doamnă. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Astăzi uh, mă pronunț ca și expert independent din afară și vorbesc uh, în calitate de director la acest centru de excelență în cadrul NATO. Este vorba de un centru afiliat care se află la Tallinn, în Estonia. Vorbesc și în calitate de fost consilier pe teme de securitate la nivelul președintelui din Estonia. La centrul de excelență pe care îl avem, avem o serie uh, diversă de experți uh, din 21 de state NATO, din punct de vedere militar, uh, din partea guvernului, din lumea științifică, industriei și academică. Ne centrăm pe cercetare, training și exerciții în patru domenii principale. Tehnologia, strategia, operațiunile și și legislația. Încercăm să găsim soluții pe tema cibersecurității. Am să încerc în prezentarea mea să mă bazez pe experiența pe care o avem noi și ce considerăm că este crucial în acest domeniu pentru a crește reziliența la nivelul UE în general și în statele membre în particular. Sper uh, să fiți de acord că uh, numărul amenințărilor în acest domeniu este în creștere, asta în primul rând, și în al doilea rând e nevoie de o capacitate de reziliență mai mare din partea UE față de atacurile cibernetice. Printr-un nou mandat, uh, uh, rolul actual al ENISA ar fi întărit în ceea ce privește cooperarea, gestionarea atacurilor cibernetice și protecția primară a infrastructurilor. Este un lucru care adaugă o valoare în plus pentru că încă din 2010 ENISA a fost responsabilă pentru organizarea unor uh, exerciții europene cu numele Cyber Europe am să vorbesc aici din punctul de vedere al experienței pe care o am la nivelul Centrului de Excelență și în calitate de fost uh, consilier prezidențial pe teme de securitate în Estonia. Noi considerăm că exercițiile sunt uh, modalitatea cea mai bună de a pregăti capacitățile și de a construi capacități. Importanța acestor exerciții este de-a dreptul esențială. Este esențială pentru a pune în valoare uh, îngrijorările strategice care au de-a face cu crizele de cibersecuritate. Acestea oferă și un ghid strategic pentru a face față uh, situațiilor reale. Sub umbrela NATO, practic în fiecare an, organizăm sau susținem organizarea unor exerciții de coaliție uh, pe tema cibersecurității sau așa numitelor uh, lock shields. Acestea sunt uh, uh, exercițiile de apărare cibernetică cele mai complexe la nivel internațional. Organizate din 2010 încoace, ele se centează pe formarea experților, pe politici, uh, pe consilieri legali sau guvernamentali cu răspundere în acest domeniu și oferă o valoare adăugată foarte concretă. Obiectivul este acela de a forma civilii și militarii și a le arăta că sunt interdependenți pentru a învăța să coopereze împreună și să-și înțeleagă reciproc sistemele respective. Noi ne centrăm practic pe felul în care un stat membru trebuie să răspundă unui ciberatac și cum să ia decizii din punct de vedere legal și diplomatic. Obiectivul fiind acela de a face presiune asupra echipelor pentru a le testa Uh, cu uh, situația unui uh, atac cibernetic real pe care sperăm să nu trebuiască să se confrunte cu el niciodată. E vorba de sarcini precum raportarea din punct de vedere tehnic într-o formă umană. E vorba aici de raporturi în legătură cu ce se întâmplă de fapt ce informații se pot trimite din partea experților tehnici la nivel guvernamental sau ministerial. Și am văzut-o de multe ori că această legătură, practic, este cea mai vulnerabilă în securitatea cibernetică. Pe de altă parte, încercăm să vedem cum facem față problemelor de natură uh, legală, pentru că atunci când e vorba de atacurile cibernetice lucrurile nu sunt foarte clare pentru a vedea cum se califică un anumit uh, atentat și mărimea operațiunilor. De exemplu, uh, nu se poate considera război cibernetic uh, atunci când o pagină pe internet este atacată, însă o bază aeriană, de exemplu, atacată ar putea intra în această situație. Încercăm să vedem și cum să răspundem în fața mass mediei, pentru că acest element al presei uh, Um, este foarte important și este important să explici în fața mass mediei acțiunile care să fie interpretate corect. În concluzie, care este valoarea acestor exerciții? Noi considerăm că exerciții la o scară largă, cum fi, de exemplu, uh, coalițiile pentru securitate cibernetică la nivelul NATO și altele, permită uh, o reacție foarte rapidă în situații extrem de complexe din punct de vedere al atacurilor cibernetice și permit o acțiune în echipă. Care este însă rețeta de succes din punctul nostru de vedere? În primul rând, trebuie să vezi contextul global și să nu te pierzi în detaliile tehnice. Trebuie să poți uh, ajusta strategia inițială pe măsură ce uh, apar alte evenimente de exemplu, atunci când este vorba de lock shield-uri uh, pentru a pregăti reacția față de atentate viitoare. Țara noastră, Estonia, care este gazda acestui centru, are o expertiză foarte mare în acest domeniu, pentru că noi ne-am confruntat cu o serie de atacuri cibernetice în 2007, ceea ce a dus la o primă dezbatere publică serioasă asupra impactului acestor atacuri cibernetice la nivelul securității naționale. Lecțiile pe care le-am învățat ne arată că securitatea cibernetică trebuie să fie făcută prin cooperare între diverse entități militare și nu numai, la nivel statal, al organizațiilor și la nivel individual. Am văzut că Statul-națiune este principalul responsabil pentru a găsi soluții, însă atât Uniunea Europeană cât și NATO au un rol important pentru a oferi susținere. Evenimentele din 2007 au fost soluționate tocmai prin cooperare. La nivel colectiv, o cooperare între experți în acest domeniu din partea mai multor organizații. Noi considerăm că exercițiile implică statele membre împreună și, uh, practic, uh, au de învățat reciproc din uh, practicile și obiceiurile lor. Nu este vorba de o misiune imposibilă, ci este o adevărată nevoie pentru a crește reziliența statelor membre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Și acum, în conformitate cu regulile noastre, aș propune grupurilor politice, raportorilor din umbră, de exemplu, să ia cuvântul pentru două minute și după aceea ceilalți colegi pentru un minut, după care experții vor răspunde la întrebările dumneavoastră. Veți avea fiecare dintre dumneavoastră 5 minute la dispoziție Agenția ENISA, uh, două minute, domnul Persen, și Comisia Europeană, uh, doamna Despina Spano, trei minute. Iată uh, care este timpul pe care îl avem la dispoziție și haideți să-i dăm drumul. Doamna Nibler, din partea PP-ului, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim de asemenea și experților pentru prezența lor aici și pentru faptul că ne împărtășesc cunoștințele lor în acest domeniu. Consider că în ce privește securitatea cibernetică, Uniunea Europeană trebuie să joace un rol din ce în ce mai mare. Ca și deputat european, pun întrebarea cum să facem astfel încât internetul, rețelele respective, uh, comunicațiile pe internet să fie făcute astfel încât uh, să se petreacă lucrurile în mod sigur pentru toți participanții pe internet, uh, cetățeni, asociații, firme. Uh, ENISA spune că are nevoie de mai multe resurse umane, dar și financiare și Cred că acum mandatul ENISA este deosebit de bine circumscris, într-un perimetru clar. Această agenție, ca și altele de altfel, trebuie acum să capete un mandat permanent. Când vine vorba de certificare, vom vorbi asta în a doua parte a audierii. Este o propunere bună, cea pe care am uh, văzut-o, însă nu știu încă uh, ce să cred despre uh, ce se preconizează ca împărțirea sarcinilor între nivelul european și cel național și vă pun o întrebare uh, simplă. Domnule Șapteze, dumneavoastră ați spus că uh, Germania e într-o poziție bună în acest domeniu, dar nu știu ce se întâmplă în alte state membre. Care e situația acolo? Vreau să vă întreb ce credeți despre asta. Uh, cum evaluați, cum evaluați situația? Există oare noi activități care ar putea să fie preluate ca și mandat de către ENISA? Se poate oare ca aceste activități să inspire ceva asemănător pe plan uh, național? Trăim într-o lume interconectată. Dumneavoastră aveți uh, un întreg know-how și îmi pun întrebarea dacă n-ar trebui ca pe plan european să avem uh, structuri mai solide, să mergem dincolo de simpla coordonare a activităților. Și dacă vrem să profităm de existența pieței unice, dacă dorim ca aceste tranzacții să fie um, sigure, trebuie neapărat să ne preocupăm și de problema cu certificarea, v-am spus și la început. Da, trebuie recunoscut faptul că această securitate cibernetică poate să fie ceva pozitiv pentru competitivitatea și concurența sănătoasă în europeană. Mulțumesc foarte mult din partea socialiștilor. Domnul Grumbacev, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, pentru că îmi dați cuvântul. Am ascultat cu atenție cele spuse domnul Șapfusă, mai ales uh, la sfârșitul intervenției sale. Spunea că poate că n-ar trebui să ne punem mari speranțe în Agenția Europeană pentru Securitatea Cibernetică. Mi se pare interesant pentru a avea o agenție puternică în acest domeniu trebuie să depășim anumite uh, scepticisme pe plan uh, național sau deficiențe. Deci, domnule Schaffhauser, credeți că agențiile naționale, serviciile naționale ar trebui să-și mențină competențele în domeniu sau, după caz, să transfere unele dintre acestea către o agenție europeană? Uh, o astfel de agenție trebuie să aibă competențe adevărate și nu factice, să nu ne trezim cu o instituție care pare să se ocupe de securitatea cibernetică, dar care de fapt nu are decât un caracter uh, de tip informativ, adică schimb de informații, dar nu prerogative reale pentru a trece la acțiune. Acum o întrebare către doamna Maigra. Vă mulțumesc, doamnă, pentru ce ne-ați spus în legătură cu acțiunile NATO. E vorba de lucruri concrete. Asta este foarte bine. Vreau să vă întreb cum stăm cu coordonarea între diferitele instituții. Credeți oare că mm, departamentul dumneavoastră, de fapt centrul pe care îl conduceți, uh, la ENISA și ENISA, respectiv, pot să conlucreze, pentru că sunt multe de făcut uh, când vine vorba de schimbul de informații și în ce privește cooperarea entități, instituții. Bineînțeles că statele membre sunt cumva uh, egoiste, lucrează fiecare în colțul său, ca și multe agenții, și bineînțeles că comunicarea suferă, dar și acțiunile comune nu sunt pe măsură. Ne-am dorit ca lucrurile să stea altfel în viitor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum, din partea ECR, reprezentantul domnul Peșovski. Mulțumesc foarte mult că mi-ați dat cuvântul și mă alătur colegilor care uh, uh, spun că apreciază această audiere pe care avem astăzi pe securitatea pe apărarea cibernetică pentru că sistemele informaționale se uh, extind și e clar că ne paște criza infrastructurilor informatice și astfel de probleme nu fac decât să atâțe dorința celor care pun la cale atacuri uh, informatice. Trebuie să maximizăm rezistența sistemelor noastre. Am de o întrebare, prim, întrebare prima pentru domnul Schaffhauser și eu cred că ENISA trebuie să fie ajutată, consolidată, însă mi-ar fi plăcut uh, să fie sau să aibă un rol de coordonator la cel mai înalt nivel. Pentru că am avea o organizație europeană plină de experți la cel mai înalt nivel, dar poate că uh, birocrația până la urmă ar uh, face să cadă un astfel de gigant cu uh, picioare de lut. Ne trebuie altceva, ne trebuie rețele de experți, inclusiv din domeniul privat. Aceasta ar fi soluția. Acesta este la apelul pe care îl lansez. Ar merge oare un astfel de uh, model, ce credeți? Și cum să potențăm cooperarea între statele membre, pentru că, bineînțeles, că serviciile respective naționale nu prea sunt încântate să împărtășească informații cu uh, omologele lor. Și o altă întrebare. Cum se petrece cooperarea între diferitele agenții europeană? Uh, GRC, Centrul Comun de Cercetare, Europol, Centrul European Spațial, cum cooperează toate aceste instituții? Pentru că competențele lor cumva se suprapun pe locuri. Mulțumesc! Uh, uh, doamna Caia Calas îl locuiește pe domnul Telicca și ne bucurăm să o vedem pe doamna Calas. Și suntem deci încântați de această înlocuire. Mulțumesc foarte mult! Am ascultat uh, cu multă atenție prezentările pe care le-am auzit aici. Vă mulțumesc! Domnul Schaffhauser a spus ceva în prezentarea sa, și anume că statele membre ar trebui să fie cele care să de- dispună de aceste competențe și așa ar trebui să stea lucrurile, pentru că tot ce înseamnă IT de acolo, de acolo se gestionează, așa trebuie să se petreacă lucrurile. Dar nu trebuie să uităm contextul mai amplu în care se sfășoară lucrurile și în care intervin aceste atacuri și atunci munca împreună este foarte importantă. Am o întrebare. Dacă ne îndreptăm mai mult către sarcini, uh, sunt preluată de o agenție europeană, dar pe de altă parte, dacă statele membre doresc să facă lucrurile fiecare în colțul său, unde ajungem? Pentru că, da, statele membre sunt reticente în a împărtăși informații, pe când uh, știm bine că cei care se află uh, de cealaltă parte a legii n-au nicio problemă cu împărtășirea de informații, iar noi, cei care vrem să-i combatem pe aceștia, nu reușim să facem aceste schimburi de informații. Bineînțeles că aceste atacuri pot să apară uh, într-un stat sau în altul, într-o firmă sau alta, oriunde. Și atunci, vă întreb, dacă nu ne punem de acord asupra abordării europene a unei agenții, atunci cum să facem ca totuși statele membre să coopereze și să și obțină rezultate optime. Mulțumesc foarte mult! Din partea verzilor, nu, nu avem pe nimeni de la verzi și de la ANF, doamna Chevalier. Nu am întrebări, observ ce și ascult ce spuneți, nu am o părere de exprimat. Foarte bine. Atunci trecem la al doilea, a doua rundă de întrebări. Doamna Cali, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați spus cum stăm cu mandatul și trebuie să ne asigurăm în primul rând că amenințările de acest gen sunt abordate în comun de către Uniunea Europeană și, bineînțeles, avem probleme cu furnizarea de bunuri și servicii pe internet și acesta trebuie să fie asigurată. Aș avea niște întrebări pe care poate mă ajutați să le lămuresc. Dacă are loc un atac uh, grav de acest gen în Uniunea Europeană, cum poate ENISA, cum pot aceste entități să-și asume rolul operativ pe care și-l doresc uh, în lipsa participării statelor membre sau cum să facă o astfel de agenție încât să coordoneze, nu doar să faciliteze schimbul de informații. Și apoi, poate ar trebui să avem și o învățare, o o posibilitate ca în școli să se învețe lucruri despre aceste atacuri uh, cibernetice, despre apărarea cibernetică, dincolo de um, protecția vieții private pe internet, poate um, și uh, inteligența artificială ar putea să fie un subiect predat în școli și poate aici ENISA poate uh, să intervină și nu văd de ce aceste lucruri trebuie să rămână de domeniile exclusive a statelor membre, în condițiile în care internetul nu cunoaște granițe și amenințările sunt, bineînțeles, globale, la fel cum global trebuie să fie răspunsul, deci cooperarea trebuie să fie uh, neapărat realizată pe un plan mai înalt decât cel național. Mulțumesc foarte mult! Doamna Moody are cuvântul. Nu, de fapt nu a cerut cuvântul. Domnul Soriniu? Se pare că nu. Bun. Foarte bine. S-au pus toate întrebările. Și acum domnul Șapuzăr și doamna Măgre sunt invitați să dea răspuns la toate întrebările care au fost adresate și vreau să vă spun că Situația este foarte delicată. Bine, nu numai în acest domeniu, dar și în cel al electricității sau al altor servicii furnizate care vizează chestiuni legate de protecția datelor, iar aici intervine rolul esențial al statelor, al țărilor de protecție a cetățenilor, dar cum să coordonăm mai bine prin ENISA aceste activități? Se pune întrebarea? Și cred că iarăși este foarte bine să existe mm, uh, traininguri, formări pe acest subiect, așa cum face NATO cu sesiunile sale organizate de către experți sau care îi formează pe experți, dar asta este doar o parte a problemei în condițiile în care populația în general uh, trebuie și ea să aibă un nivel mai crescut de uh, conștientizare a acestor uh, situații în diverse domenii. Vă mulțumesc foarte mult! Ich versuche sehr kurz die Fragen zu beantworten. Die erste Frage o să încerc să răspund succint la toate întrebările. Inițial, uh, a spus cineva, a făcut cineva observație. Germania, BSI, da, într-adevăr, susținem uh, uh, ENISA pentru că ni se pare că este foarte important ca mandatul său să se permanentizeze. Dar în ceea ce privește Europa și restul structurilor intersectate, da, noi credem că e necesar ca mai multe state membre să-și dezvolte aceste abilități și mai credem că acestea sunt sarcini la nivelul statelor membre iar ENISA are rolul de consultanță și de consolidare a capacităților în statele membre și o să revin asupra motivației. Întrebarea următoare. Cât de egoiste sunt statele membre? Ei bine, nu vorbim de o concurență în cadrul agenției ci de o completare a ceea ce se întâmplă la nivelul statelor membre. Rolul statelor membre este unul foarte important, mai ales uh, datorită răspunsului la crize. De exemplu, centralele um, electrice sunt supravegheate de organisme naționale, iar un atac cibernetic automat s-ar uh, corela cu agențiile naționale, care joacă un rol solid în abordarea acestor crize, așa cum este și necesar. Dacă ne uităm la coordonare la nivel internațional, sigur, trebuie să se facă ceva, însă atunci când vorbim despre răspunsul la o criză, se vorbește despre lumea reală și lumea virtuală, dar de fapt e o singură lume, lume care e tot mai digitalizată și nu poate fi separată în două sfere. Ce rol ar trebui să joace Nisa? După părerea mea, este într-adevăr extrem de important să ne uh, concentrăm asupra acestui rol de construire a capacităților, furnizarea informațiilor, desfășurarea de exerciții. Aici sunt total de acord cu colega Moigre. Aceste exerciții sunt efectiv esențiale pentru abordarea cu succes a crizelor. Numai așa poți să afli care sunt punctele slabe ale structurilor tale. Apoi, cooperarea autorităților. S-a menționat uh, Europolul. Aș vrea să vă spun că dacă vă uitați la aspectul infracționalității cibernetice, cred că acesta va fi coordonat de Europol nu văd o cale de comunicare de la uh, autoritățile naționale către NISA și apoi către Europol, Europol, ci mai degrabă, evident, cred că Europol trebuie să aibă informații actualizate atunci când vorbim despre contacte directe, pentru că despre asta este vorba, într-adevăr. Per total, eu sunt o persoană destul de modestă. De 26 de ani mă ocup de informații și de securitate. Și asta are o, un rol în modul în care gândesc. Regulamentul adoptat, regulamentul NISA, este important și la fel și directiva NIS. Sunt, și e important să, ca ele să fie puse în aplicare pentru a vedea cum uh, se abordează problema recuperării după criză, a consolidării, uh, cooperării și așa mai departe. Aici ENISA poate juca un rol foarte important. Vis-a-vis -vis de chestiunea certificării, eu cred că avem nevoie de un cadru european de certificare, însă acolo elementul important se referă la structurile existente care trebuie dezvoltate în continuare. Cu alte cuvinte, acolo e necesară o evoluție. Cred că e o singură întrebare la care nu am răspuns deja. dacă ENIS ar trebui să ia parte la uh, aceste discuții uh, transectoriale, cum ar fi robotica. Nu știu ce să spun. Ne gândim acum cum trebuie procedat din această perspectivă la nivel național. Nu cred că va exista o echipă comunitară, pentru că efectul va fi unul general. Mulțumesc, spune președintele, ați respectat regula celor 5 minute. Acum are cuvântul doamna Moigre. Mulțumesc. M-a întrebat ceva, cineva legat de infrastructura critică. Da, aceasta joacă un rol important în stabilitatea economică și în siguranța națiunilor noastre, atât la nivel european cât și la nivel uh, de NATO există cooperare transfrontalieră în domeniul cibernetic cu infrastructura națională reprezentând o țintă clară pentru atacurile cibernetice. Ce ne îngrijorează? Ne îngrijorează rețelele uh, de electricitate, transportul, serviciile de navigație, serviciile de telecomunicații, spitalele, băncile, piețele financiare toate aceste sisteme sunt vulnerabile la atac. Și deși ar fi foarte comod să tragem o linie clară între dimensiunea militară și infrastructura națională critică, acest lucru este imposibil, fiindcă, evident, avem nevoie de o cooperare între civil și militar aici. Prin urmare, um, problema imaginii de ansamblu la nivel național sau responsabilității la nivel național de a recunoaște imaginea de ansamblu, sunt două chestiuni care pot fi alăturate și cel mai bine le putem alătura tocmai prin aceste exerciții foarte practice. Ele sunt facilitate și organizate de cineva, dar toate națiunile pot contribui prin scenarii sau aducând în scenariu aspecte care li se par relevante și fiecare națiune contribuie printr-o participare activă și prin preluarea rapoartelor, prin învățarea lecțiilor identificate în exercițiu și punerea lor în aplicare la nivel național. este esențial să, folos- să se folosească scenarii luate din viața reală, astfel încât națiunile să nu aibă senzația că fac niște simulări abstracte, ci că exercițiile folosesc exact aceleași sisteme operaționale care se folosesc și în viața reală. Doar așa se testează aptitudinile și capacitățile reale și se construiesc capacități reale și concluzionez cu două lucruri. Nu există o soluție magică, dar e o nevoie clară de a cartografia și compara mecanismele de soluționare, de gestionare a crizelor, atât la nivel european cât și la nivel de NATO, pentru o mai bună cooperare și îmbunătățire a cunoașterii comune a situației, atât la nivel uh, european cât și la nivel de NATO. Și nu începem de la zero, fiindcă se întâmplă deja o mulțime de lucruri ar trebui să ne bazăm această cartografiere pe experiența dobândită din cadrul exercițiilor Lock Shield, pe care le-am explicat, și de la alte exerciții uh, de uh, securitate cibernetică europene și la nivel de NATO, cum ar fi US Hybrid, uh, organizat la nivelul Ministerilor de Apărare anul acesta în septembrie, exercițiul european PACE, exercițiul NATO de gestionare a crizelor, care anul acesta s-a axat tocmai pe atacurile cibernetice și Cyber Europe, organizat de ENISA odată la 2 ani până acum. Deci trebuie să identificăm nevoile de cooperare în baza lecțiilor învățate de la aceste exerciții pentru a reuși o mai bună cooperare între NATO și UE. Și în al doilea rând, este necesar să identificăm nevoile de formare în domeniul securității cibernetice valabile atât pentru NATO cât și pentru UE. De la 1 uh, ianuarie 2018, centrul nostru se va ocupa și de educația și um, instruirea NATO pentru toate nevoile din acest domeniu și rămânem dispuși la cooperare și la împărtășirea celor mai bune practici și cu Europa și agențiile sale. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Cred că singura întrebare la care până acum nu s-a răspuns se referă la o mai strânsă cooperare între agențiile Uniunii Europene și poate ne poate răspunde domnul Steve Purser, șeful uh, Departamentului de Cooperare. Aveți cuvântul. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Uh, câteva observații introductive, dacă îmi permiteți. Evident, uh, salut acest pachet, unul foarte ambițios, după părerea mea, și care vine la momentul potrivit, deci un pachet foarte necesar, în opinia noastră, și cred că cu toții, dacă ați uh, urmărit aspectele în care evoluăm, Uh, sunteți de acord că avem nevoie de pași ambițioși. Salutăm așadar tot ceea ce s-a pus la dispoziție pentru a putea ajunge la o stabilitate, pentru a folosi ceea ce s-a făcut deja în domeniul infrastructurii privind uh, informațiile critice și totodată pentru aceste noi teste. Însă, întrebarea noi teste, însă, vis-a-vis -vis de colaborare, dați-mi voie să vă spun că uh, se colaborează deja foarte mult. Eu sunt în uh, bordul programului EC3, unde se coordonează activitățile și informațiile se împărtășesc foarte dinamic, chiar acum. Un alt lucru ce se întâmplă anual este o uh, reuniune comună ENISA Europol EC3, unde e invitată și comunitatea CSIRT și Evident, uh, mergem chiar mai departe. Salutăm ideea schimbului de informații și cooperării uh, dialog și cu alte instituții și, de asemenea, sunt de acord cu uh, ideea privind exercițiile, care sunt foarte puternice pentru, nu doar pentru îmbunătățirea capacităților operaționale, ci și pentru stabilirea de politici rezonabile pentru viitor. Acesta este cuvântul cheie, în părerea mea, și o să spun câteva lucruri care mi se par extrem de importante. ENISA este și va fi mereu o agenție care se reduce la colaborare. Tot ceea ce facem, suntem facilitator, catalizator, totul se face mână în mână cu voi. Fiecare rezultat al ENISA nu e al nostru ca agenție, ci este al nostru ca și comunitate extinsă și spun asta foarte serios. Iar de aici se vin două lucruri avem o echipă de 50 de oameni și pot fi foarte bun, dar nu poți să schimbi lumea cu 50 de oameni. Însă, dacă te duci și faci schimb de informații cu toată expertiza statelor membre, atunci lucrurile se schimbă. Deci, avem scalabilitate și sentimentul de poses, de, de, de sentimentul de însușire a ceea ce obții și ceea ce faci. Mulțumesc așadar, sperăm să colaborăm chiar mai mult și în viitor. Minunat, mulțumesc frumos, spune domnul președinte. Și iată o altă întrebare simplă la care nu s-a răspuns. Gradul de cooperare între cele 28 state membre și sper ca doamna Despina Spanou, director pentru Societatea Digitală, Încredere și Securitate Cibernetică, ne poate răspunde și la această întrebare. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos, domnule președinte, și mulțumesc pentru că ați invitat Comisia Europeană la această discuție foarte interesantă. Rolul nostru acum este să ajutăm legiuitorul și ne bucurăm că putem oferi clarificări. O să merg direct la subiect. Mandatul propus s-a bazat pe o temelie foarte simplă. Mai întâi, acțiunea care o fac, pe care o face deja ENISA, construirea de capacități, schimbul de bune practici, uh, împărtășirea de bune practici, după cum au spus mai mulți antevorbitori. Apoi se bazează pe sistemele și pe rețeaua pe directiva, îmi cer scuze, privind sistemele informaționale. Și e important să ținem seama de acest lucru atunci când vorbim despre diferența dintre statele membre și agenție, pentru că directiva NIS a creat pentru prima dată rețeaua CESIRT, ce, uh, uh unde ENISA a fost deja identificată în directivă ca jucând un rol important, fiindcă este secretariatul acestei rețele. Deci, i s-a atribuit deja, încă din legislația anterioară, rolul de a consolida reziliența europeană uh, în domeniul securității cibernetice, ajutând statele membre care au început deja să-și facă treaba. Deci este deja văzut ca un facilitator al coordonării și schimbului de informații între state membre. Propunerea face două lucruri. În primul rând, definește în detaliu sarcinile agenției, fiindcă, fiind o agenție mică, ea are un rol foarte specific și trebuie să-și poată îndeplini sarcinile și apoi adaugă uh, la rețeaua CSIRT consiliind uh, agenția cum să îmbunătățească capacitățile statelor membre de prevenire și detectare a incidentelor și, de asemenea, de a furniza la cerere asistență tehnică în loc de incidente, deci nu înlocuiește echipele de răspuns de urgență ale statelor membre, ci trebuie să aibă disponibilă expertiza necesară ca, uh, pentru, ajutorul statelor, pentru a ajutora statele membre dacă uh, ele îl solicită atunci când există un incident cu um, impact semnificativ și, de asemenea, capacitatea de a analiza. Deci, folosind toată capacitatea acumulată în acest an, acești ani, ENISA ar trebui să informeze stat, Uniunea Europeană și statele membre cum să abordeze problemele de securitate cibernetică. Deci, nu este vorba nici cum de o propunere care solicită înlocuirea mandatului agențiilor naționale, ci din contră vrea să contribuie să suplimenteze și să ajute dacă și când îi se solicită și totodată să fie un nod pentru construirea capacităților tuturor statelor membre în ceea ce privește certificarea simplificarea, motivul pentru care am propus ENISA în acest regulament este că pur și simplu este o sarcină tipică a unei agenții europene independente în sistemul de guvernanță. Este o agenție independentă care are expertiza relevantă. De fapt, ENISA s-a ocupat deja de certificare. Uh, acțiunea sa în certificarea cloud este, este considerată de cel mai bun nivel în industrie Însă, oricum, rolul statelor membre nu se elimină. ENISA se ocupă de evaluarea schemelor europene propuse, propuse fie de Comisia Europeană, fie de statele membre, iar statele membre trebuie consultate și ele sunt cele care votează pentru aprobarea schemelor de certificare europene în uh, procesul de implementare. Uh, în ceea ce privește cooperarea, într-adevăr, această propunere definește cooperarea structurată dintre ENISA și celelalte agenții pentru a evita suprapunerile, iar în planul pe care l-am propus, recomandări către statele membre în cazul unor incidente ample, se definește rolul fiecarei agenții pentru a ne asigura că sistemul funcționează eficient. Acest plan va fi testat în exercițiul din 2018, pentru că s-a menționat mai devreme acest exercițiu și propunerea sugeră, sugerează chiar că acest uh, exercițiu să fie unul anual. Îmi cer scuze, am depășit timpul, dar sper că am răspuns la toate întrebările, spune uh, doamna Spanau. Mulțumesc frumos! Cred că ați trecut chiar la sesiunea 2 uh, prin răspunsurile dumneavoastră ceea ce este o bună cale de uh, continuare a discuției, așa că haideți să o uh, urmăm. Aș dori să vă prezint uh, sistemul de certificare pentru securitatea cibernetică, a doua parte a audierii noastre, a doua sesiune, iar primul vorbitor este domnul Gabriele Fagioli, președinte al CLUSIT, Asociația Italiană pentru Securitatea um, Informatică. Uh, Dumnealui este președintele Asociației Italiene pentru Securitatea Informațiilor și de asemenea director științific al uh, Security and Privacy Information la Facultatea de Management a Politehnicii din Milano, CEO al uh, Partners for Innovation, SRL, o filială a, digital, uh, a companiei Digital 360, um, listată la bursa italiană pe piața AIM, unde este și partener și administrator. Este expert, printre alte subiecte, în, cu privire la aspectele juridice ale securității uh, informației. Aveți cuvântul și 8 minute să ne prezentați minunatele noastre idei. Gabriela domnule președinte. Mă numesc uh, Gabriela Fagioli și prezint aici uh, Asociația Clusit. Este asociația cea mai importantă din Italia care susține și promovează nivelul de securitate pentru companii și la nivelul cetățenilor. Sunt și director științific al uh, Observatorului de Securitate la Politehnica din Milano, care prezintă oportunitățile și provocările în acest domeniu pentru cetățeni și companii. Înainte de a analiza uh, prevederile acestui regulament în detaliu, pot să vă spun că schema de certificare poate promova competitivitatea. Valoarea acestei scheme de certificare se bazează pe două condiții principale. În primul rând, uh, furnizorii de servicii și bunuri trebuie să fie disponibili pentru a adopta această schemă și cei care cumpără trebuie să recunoască valoarea sa. Obiectivul este uh, foarte interesant din punctul de vedere al cererii. Aceasta crește nivelul de securitate la un nivel mai înalt. Practicile bune și legislația europeană recentă au stabilit aceste uh, obiective uh, nu doar cu un nivel de asigurare național. Mai mult decât atât, cibersecuritatea este unul dintre factorii importanți atunci când un cumpărător uh, achiziționează produse și servicii. Riscul are legătură cu securitatea IT și aceasta este importantă la nivelul piețelor globale. Aceasta atât pentru companii cât și pentru cetățeni și această chestiune trebuie să fie rezolvată la nivel european sau global. O schemă de certificare care uh, analizează aceste riscuri, uh, bineînțeles, poate fi de ajutor. Cibersecuritatea are de-a face cu noile tehnologii, noile atacuri și se centrează pe inovarea tehnologică. Propunerea de regulament uh, a stabilit uh, elementele importante pentru evaluarea și identificarea provocărilor din punctul de vedere al cibersecurității. Aceasta introduce măsuri uh, pentru sistemul de cibersecuritate și pentru schemele de certificare pentru uh, serviciile ICT. Știm cu toții că certificarea reprezintă o evaluare a bunurilor și produselor pentru anumite companii în funcție de anumite criterii standard. Și tocmai din acest moment, din această cauză, este esențial în acest domeniu. La ora actuală însă, uh, poziția europeană pentru certificarea produselor uh, ICT este destul de fragmentată. Aceasta duce la creșterea costurilor și reprezintă o povară economică și administrativă pentru companiile care sunt operaționale în mai mult de un stat membru. De fapt, schimbarea aduce beneficii atât cetățenilor cât și companiilor. Este esențial să avem o abordare diferită care ține cont de risc și în conformitate cu uh, standardele tehnice, de exemplu ISO 12, uh, 27001 atunci când uh, vrei, de exemplu, să folosești mai multe echipamente acasă, bineînțeles că situația e diferită dacă e vorba de casa ta personală sau de un spital, însă riscurile sunt importante în ambele cazuri. Implementarea acestei abordări diferențiate aduce la schimbarea acestei uh, propuneri și ar uh, include și un rol important pentru ENISA uh, și alte organe reprezentative, cum ar fi EBA și EBF pentru sectorul bancar. Un alt aspect greu de înțeles este ce efect va avea asupra ENISA o schimbare a sistemului de certificare profilurile de risc ar putea fi uh, identificate de la uh, profilurile utilizatorilor. Mai mult decât atât, articolul 45, care se, oferă, se referă la obiectivele de securitate pentru certificare la nivel european, este foarte important. Noi considerăm că acesta este destul de rigid și este greu de actualizat. Trebuie să se țină cont și de posibilitatea de a introduce schimbări de către ENISA. La articolul 46 considerăm că este o provocare pentru schemele de certificare pentru a asigura un nivel de securitate adecvat și pentru a ține cont de riscurile specifice. Aceasta ar trebui să da- aibă de-a face și cu riscul rezidual care trebuie măsurat pentru a uh, minimiza posibilitatea de interpretare. Trecem la articolul 47 din propunere. Există mai multe elemente aici care trebuie să fie incluse în schema de certificare europeană. De exemplu, la litera A nu ar trebui să se includă doar produse, ci și servicii și posibilitatea de a utiliza sistemul actual de identificare a produselor. Pe lângă grupul european de certificare, așa numitul grup care este introdus în uh, regulamentul 2012 din 2015. Acesta este foarte important. Articolul 54 al propunerii. După cum știți, uh, statele membre ar putea introduce reguli sau sancțiuni. Dacă schema este voluntară, nu se înțelege prea bine până unde se poate uh, ajunge și Uh, care sunt caracteristicile pentru bunurile și serviciile care sunt acoperite de acest articol. De aceea, ENIS ar putea să facă un audit al produselor și serviciilor pentru a vedea care este cea mai bună schemă de certificare posibilă și uh, pentru a certifica calitatea rezultatului. Trecem acum la o altă temă și anume relația între această propunere și entitățile deja existente. De exemplu, la articolul 44 se arată că ENISA va avea rolul care aparține deja autorităților de validare europeană. Deci trebuie să se evite aici o dublare a activităților între diversele instituții existente. În plus, ar trebui să se modifice și referința la articolul 48 când se face referință la ISO, pentru că sunt două scheme diferite care ar trebui să fie integrate și ar trebui să se facă referință și la celelalte standarde ISO. Articolul 49, scheme de certificare națională, acesta ar trebui să fie reconstruit pentru că ar intra în conflict cu uh, schema de certificare uh, internațională. Pe de altă parte, aceasta nu corespunde rolurilor uh, sistemelor de certificare națională. Articolul 50 permite numirea unor autorități naționale de uh, certificare și această funcție ar putea fi acoperită de autoritățile existente, care ar trebui să aibă în mod automat uh, acest rol pentru a crește eficiența și a spori economiile. Un ultim element, conținutul acestui regulament uh, european este fără îndoială bun, însă, dacă ținem cont de toate elementele anterioare, trebuie să se facă câteva schimbări la acest text, în special din punctul de vedere al abordării, care să țină cont de atenuarea riscului, uh, definirea uh, unor sisteme de certificare, de riscuri specifice și de protecția profilurilor pentru produsele certificate și serviciile uh, certificate trebuie să se țină cont de profilul de autorizare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Ați reușit uh, prin greva dumneavoastră să treceți în 8 minute prin toate aceste articole. Și acum dau cuvântul domnului Ilias Ceanțos, care este uh, director uh, guvernamental și uh, de asemenea uh, membru la Symantec Corporation. Este responsabil uh, pentru programele guvernamentale pentru Europa, uh, Africa de Est, EMEA, Asia-Pacific, Japonia. Însul este consilier global, de asemenea, pentru infrastructură critică și protecția datelor și are uh, o diplomă de la Universitatea Aristotel, de asemenea, uh, prin programul Erasmus la Universitatea din Limburg, un masterat de la Queen Mary College, o universitate din Londra, un masterat în Business Administration de la Solvay Business School. Dânsul este de asemenea și a terminat de asemenea uh, studiile la GFK School of Government la Harvard și a fost numit uh, membru al uh, grupului de membri permanenți în rețeaua europeană la ENISA. De asemenea, la Europol în cadrul Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică. Deci, uh, iată, mai multe roluri pe care le desfășurați împreună și, uh, de asemenea, va trebui să vă îndepliniți datoria și aici în 8 minute, vă rog. Uh, honorable... Mulțumesc foarte mult. O să mă străduiesc, estimați membrii Parlamentului, dragi uh, invitați, Mulțumesc tuturora pentru că mi s-a dat ocazia de a fi astăzi aici cu dumneavoastră. Am auzit uh, pe mulți vorbind despre cooperare, așa cum a spus și domnul președinte, eu fac parte din uh, uh, Comitetul de Administrație Consultativ pentru ENISA și fac parte și în alte platforme de legătură cu firmele din acest domeniu, dar avem parteneriat și cu uh, în NATO și când vine vorba de cooperare, știu multe despre acest subiect, însă eu am venit aici ca să discut despre cadrul de certificare, câte ceva despre Symantec, pentru că acesta este contextul în care intervin. Suntem o companie de software, dar ne concentrăm uh, și pe servicii de cloud, de servicii uh, de gestionare, pe uh, aparatură, cercetare și așa mai departe. Pe cine protejăm noi? Noi uh, protejăm guvernele, infrastructurile critice, firmele mari, firmele mici și mijlocii, precum și pe consumatori. Unii dintre dumneavoastră, majoritatea probabil, cunosc uh, produse cum ar fi cele de la Norton, produse care se află pe piață de mai bine de 30 de ani. Așa a început uh, și uh, Symantec ca o companie orientată către consum consumatori și care a găsat în ultimii 30 de ani. Mm, noi cooperăm uh, strâns cu o serie de instituții europene, dar și cu state membre, atât pentru a avea relații client, dar și în potența parteneriate public-private. O să mă concentrez pe certificare, mai ales în domeniul IoT, internetul lucrurilor, pentru că exact aici apare contextul în care Comisia a prezentat eforturile de eh, apărare cibernetică. Eh, este oare acest internet al lucrurilor o țintă privilegiată a hackerilor? Eh, produsele conectate de pe piață sunt ele din ce în ce mai mult ținta atacurilor cibernetice? Răspunsul este da, fără îndoială, din ce în ce mai multe tehnologii de tip IoT au fost uh, țintite, vizate. Asta se va întâmpla și în viitor, pentru că e vorba de obiecte conectate care vor uh, fi tot mai prezente, omniprezente în societatea noastră și vor putea să facă schimb de informații între ele aceste obiecte. Iar informația este putere, se știe. Câteva cifre, câteva date care pot să arate aceste lucruri. Acum câteva zi, uh, ani aveam uh, sisteme de operare și după câteva minute puteam să fim atacați. În 2016, a, după ce am uh, desfășurat niște obiecte conectate pe internetul lucrurilor, am fost atacați după două minute. Și dacă ne uităm uh, pe o hartă, o comparație între computerul personal și internetul lucrurilor, putem face comparații și putem să tragem concluzia unde se desfășoară cele mai multe atacuri în uh, China și în Statele Unite, dar sunt și țări în Uniunea Europeană care sunt vizate de aceste amenințări cibernetice. În Europa, așadar, și aveți și o diagrame care arată și tendințele care sunt crescătoare și se poate spune pe drumul dreptate că în domeniul internetului lucrurilor sau obiectelor conectate, um, securitatea cibernetică va fi foarte importantă în continuare. Când discutăm despre comparația între computere personale PC și obiectele conectate de pe internet, aici uh, vorbim despre două universuri complet diferite. Uh, uh, pentru computerele personale avem firewall, avem detector de virus și așa mai departe, lucruri cunoscute. Și nu aici trebuie să căutăm paradigma pentru IoT. Aici este vorba de uh, o scară mult mai mare, milioane de uh, lucruri, între ghilimele, mii de protocoluri și așa mai departe. Lucrurile sunt pe altă scară. Așadar, uh, Uh, securitatea cibernetică pentru uh, aceste obiecte și uh, lucruri conectate pe internet trebuie să fie mult mai mare decât ceea ce putem să facem pentru PC-uri care sunt, securitatea este um, concentrată pe securizarea unui aparat, unui device, pe când aici avem lucrurile mult mai fragmentate uh, cu mai multe puncte de vedere, care se va baza securitatea pe ana, analitică, pe mai multe centre de date, pe uh, cloud și nu neapărat pe capacitatea unui anumit computer personal. Și avem puncte de control numeroase și ne trebuie o prezență mult mai diferită uh, și mai mare pentru clouduri, pentru gateway, punctele de intrare pentru aparate, bineînțeles, dar și pentru uh, tipurile de informații care circulă între aceste aparate. Apoi, este clar că pe anumite segmente de piață certificarea pare să fie un lucru din ce în ce mai important de făcut. Există o serie de obiecte care au apărut pe piață fără să fie dotate cu uh, capacități de apărare, există sisteme de tip legacy care nu merg, uh, dar uh, și altele. Însă, bineînțeles că ne dorim ca să avem același nivel de securitate cibernetică pentru PC-uri ca și pentru obiectele conectate pe internet. Uh, poate certificarea să fie ceva voluntar? Da, dar trebuie să existe o piață pentru asta, trebuie să avem o piață armonizată uh, și uh, o piață unică, de ce nu, care să funcționeze și fără piedici birocratice. Mergem oare pe calea cea bună? Eu mă întoiesc, doamnelor și domnilor, pentru că am văzut cum au apărut, cum au mers discuțiile pe e-privacy, uh, accesul sau nu uh, la date e determinant pentru securitatea cibernetică și când vine vorba de certificare, trebuie să existe o versiune, viziune foarte clară a ce se certifică, ce, unde și cum și care sunt actorii principali din acest exercițiu, um, uh, cei care fac software, ce, furnizorii de rețele, distribuitorii și așa mai departe. Lucrurile deci trebuie modulate astfel. Și este clar că această securitate a IoT nu va fi cea pe care o cunoaștem, va fi nevoie de o altă scară de gândire. Ne vom baza pe Uh, cloud și pe analitică. Trebuie să fie un exercițiu voluntar bazat pe piață, cu capacități adecvate și va trebui să fie, bineînțeles, o activitate care să se petreacă peste tot în Uniunea Europeană și nu să avem modele statale diferite. Trebuie să fie neutră din punct de vedere tehnologic, sectorul privat trebuie să aibă un rol ca și autoritățile uh, respective avem nevoie de reglementări, cum este cea de la EIDAS, care să continue, dar și un rol pregnant al ENISA. Vă mulțumesc foarte mult și pot să uh, primesc, bineînțeles, cu multă plăcere întrebări. Mulțumesc foarte mult! Now we shall... Și acum, dragi colegi, uh, vom avea aceeași procedură ca și mai devreme. Deci, fiecare reprezentant al grupului politic va avea două minute, iar pentru a doua rundă, cine va dori să intervină, va avea un minut la dispoziție. Pentru prima rundă, doamna Nibler, din partea PP-ului, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc celor doi invitați pentru prezentările excelente pe care le-au făcut. Aș avea trei întrebări. În primul rând, considerați că avem nevoie de o certificare care să se bazeze uh, pe o participare voluntară sau e nevoie de o obligație? Un sistem care uh, se bazează pe uh, voința unuia sau altuia depinde de existența sau nu a unei piețe. Deci aceasta există sau va trebui să fie creată. Trebuie să vedem care este situația sau care ar trebui să fie stimulentul pentru ca companiile să participe într-un astfel de sistem voluntar uh, care nu ar fi obligatoriu. În al doilea rând, ce se întâmplă cu abordarea bazată pe risc? eu consider că mm, riscurile sunt uh, diferite, deci pentru certificare va trebui să se țină cont de aceste riscuri. În al treilea rând, securitatea cibernetică. Într-adevăr, în acest caz, certificarea ar putea reprezenta un avantaj pentru Europa, Însă mă întreb dacă în China sau în Statele Unite există de asemenea un sistem de certificare și dacă aceste regiuni ar putea sau nu să-și impună propriile norme sau dacă noi vom fi cei care vom uh, stabili ritmul prin acest sistem de certificare european. Mulțumesc, doamna Nibler. Și acum domnul uh, Albrecht, care vreau să-i spun bun venit și îi dau cuvântul imediat. Dânsul reprezintă Comisia INCO. Mulțumesc. Voi vorbi uh, acoperind cele două roluri pe care le am, dar în principal din punctul de vedere al poziției IMCO. Însă pentru a da urmare comentariilor făcute de doamna Nibler, pentru că este întrebarea cea mai importantă din punctul meu de vedere atunci când e vorba de reformarea regulamentului ENISA, și anume posibilitatea de a avea un sistem de certificare obligatoriu sau nu. Bineînțeles că această întrebare poate fi nuanțată se pune și întrebarea ce înseamnă exact obligatoriu și dacă este singura modalitate de a face certificare sau dacă ar mai putea exista și altele. Deci cred că există aici mai multe niveluri de înțelegere. Însă, punctul cel mai important este dacă facem progrese pentru a avea uh, standarde de piață europeană într-o anumită măsură atunci când e vorba de securitatea sistemelor IT eu consider, și cred că asta este și poziția IMCO, că dacă dorim să ajungem măcar la un anumit nivel de standarde pe piața internă, pe piața unică digitală, deci în UE, atunci e nevoie măcar de un anumit sistem sau un mecanism de tip uh, obligatoriu, pentru că doar în felul acesta putem ajunge la standarde comune deocamdată. Însă aș vrea să văd care este și părerea dumneavoastră la această întrebare care mi se pare esențială. Mulțumesc! Mulțumesc! Cred că această problemă a obligativității, cel puțin pentru o parte a certificării, este una foarte interesantă și va fi interesant de auzit care este părerea celor doi invitați. Acum pentru grupul SD, domnul Corumbașev. Mulțumesc, domnule președinte. Una din întrebările care se pune este dacă să avem un sistem de certificare obligatoriu sau nu. Părerile sunt împărțite, cred, cam jumii-juma. Actul e-privacy a inclus o astfel de dezbatere de altfel și, după cum vă amintiți, a existat uh, o certificare neobligatorie pentru uh, device-urile finale. Însă ar trebui să vorbim aici de uh, niveluri de certificare pentru această legislație, dacă e nevoie de un nivel mai scăzut de certificare, de exemplu, pentru uh, Uh, consumatori, un al doilea nivel pentru industrie și companii și un al treilea nivel eventual pentru nivelul guvernamental, instituțional și așa mai departe. Deci să avem niveluri diferite de certificare. O altă întrebare care s-a pus în prima parte a dezbaterii noastre a fost uh, cea a certificării făcute la nivel național, pentru că aceasta există, și ce s-ar întâmpla atunci dacă ar exista un sistem de certificare europeană, ce se întâmplă cu cea națională, pot funcționa cele două în mod paralel, în mod uh, eficient, Schimbul de informații se face doar la nivel global și nu doar pentru un stat membru. Deci poate ar trebui să existe posibilitatea de a lăsa deschisă această chestiune, dacă să ne gândim la o certificare care să depășească nivelul UE sau dacă Uniunea Europeană, de exemplu, să gândească această problemă alături de Statele Unite și China. Mulțumesc. Cred că este foarte important să facem uh, uh, diferența între certificarea pentru un uh, computer individual sau pentru o centrală nucleară, de exemplu. Domnul Toșenovski, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să reiau și eu comentariile făcute de colegii mei, pentru că și eu am un semn de întrebare uh, în ceea ce privește certificarea pentru domeniul comercial, uh, certificarea reprezintă practic uh, uh, o chestiune de marketing, așa cum arată și Simantecul. Practic, întreaga afacere a Simantec se ocupă de această chestiune. Ce au spus de asemenea colegii mei este legat de problema diferențierii între sfera publică a certificării și celelalte, fără a introduce o prea mare povară birocratică și o eventuală partajare a unei certificări la nivel internațional sau la nivel european, pentru că e vorba aici de sume foarte mari. Însă există un element uh, lipsă și anume uh, informarea publicului larg pentru ca aceștia să nu se bizuie prea mult uh, pe protecția lor, pentru că din lipsa de cunoștință sistemul poate fi periculos. De exemplu, atunci când te conectezi la internet, și nu dorim ca uh, consumatorii să aibă un nivel de încredere prea ridicat. E nevoie de campanii de sensibilizare, care mi se pare esențială, și nu știu dacă s-au făcut așa cum trebuie în ultima vreme. Iată deci care este întrebarea mea și vă mulțumesc încă o dată pentru exemplele pe care mi le-ați dat. Mulțumesc! Și acum din partea grupului ALDE, doamna Caia Calas. Mulțumesc. Pentru ultimul uh, invitat, aș avea o întrebare. Ne-ați arătat uh, care este sistemul de certificare și ne-ați spus că regulamentul e-privacy nu merge în direcția cea bună. Deci, mă întreb, pentru că eu am fost și raportor la a regulamentului privacy în această comisie și până la urmă am renunțat pentru că știam că oricum vine pachetul de uh, securitate cibernetică, deci nu avea niciun rost uh, să dublăm eforturile. Deci nu știu dacă ne puteți uh, da detalii, uh, dacă aveți și alte îngrijorări legate de regulamentul e-privacy în ceea ce privește securitatea cibernetică. Mulțumesc! Mulțumesc! Într-adevăr, o întrebare foarte pertinentă. Nu știu dacă mai uh, avem vreun reprezentant din partea verzilor, în afară de domnul Albrecht, care dorește să intervină. Nu. Pentru GUE sunt eu. Din partea FDD-ului este cineva care dorește să ia cuvântul? Nu. Mulțumesc. ENF. Cristel? A plecat deja. Deci, a doua rundă de intervenții. Domnule Rubic, vă rog. Äh, Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Cred că acest subiect ne interesează pe toți, pentru că este vorba de lucruri care vor, uh, uh, vor determina viitorul nostru tuturor. La Parlamentul European noi suntem pentru un studiu de impact asupra mediului și de altfel am și dat un mandat pentru declanșarea unui astfel de studiu, de analize, ca să vedem ce probleme pot să apară, vom vedea în ce măsură se va face certificare pe hardware, pe software sau pe conținut, ce mijloace trebuie folosite, poate chiar inteligența artificială. Cred că consumatorul trebuie să aibă toată transparența de care e nevoie în acest domeniu dacă un sistem ca în Germania voluntar ar însemna că pentru fiecare produs se face o certificare separată. Anumite reviste uh, uh, ale protecției consumatorilor fac teste și încercări, pot ele oare să determine situația în acest domeniu? Iată ce întrebare interesantă. Vreau să vă mă întreb dacă mai dorește cineva să ia cuvântul pe marginea acestui subiect. Se pare că nu dorește nimeni, așa că dăm cuvântul uh, domnului Fagioli și domnului Canțos câte 5 minute ca să răspundă la întrebări. Domnule Fagioli, aveți cuvântul. Vă rog. O să vorbesc în italiană, ca să vorbesc mai încet decât am uh, vorbit la început, sau mai rar. În ce privește certificarea uh, neobligatorie pe un context de piață, dar în domenii foarte critice, bancare, sanitare și așa mai tare, ar trebui să existe sisteme de certificare pentru servicii și obiecte, și obiecte care apoi să vedem în ce măsură uh, vizează sau afectează viața cetățenilor. Și apoi, la a doua întrebare, pot să vă răspund mai încolo, dar uh, la prima întrebare uh, pot să răspund că da, certificarea este obligatorie, dar ea nu trebuie să perturbe bunul mers al pieței. Nu trebuie să existe un sistem certificare europeană care să ducă la creșterea uh, costurilor și a obstacolelor, ci trebuie să fie ceva care să faciliteze schimburile. O altă întrebare a fost pusă aici, dacă piața aceasta există, o piață care poate să aibă uh, valoarea sa proprie, noi zicem că da. Noi, uh, ca și asociație care practic adunăm impresiile principalelor actori, firme, ONG-uri, instituții, instituții, înțelegem că toate aceste entități au nevoie de a se liniști, de a fi sigure că toate aceste obiecte și internetul lucrurilor sunt uh, sigure. E adevărat că trebuie făcute multe și s-a făcut deja mult prin introducerea uh, cloudului, dar sunt alte lucruri de făcut în continuare. Apoi încep uh, privește abordarea bazată pe riscuri. Noi suntem profund convinși uh, că e nevoie de aceasta pentru că există o serie de riscuri și aici trebuie modulat și sistemul de asigurare Uh, adecvat. Nu poți uh, să te asiguri la fel la tine acasă, așa cum asiguri o centrală, o centrală nucleară, dar nu înseamnă că ambele entități nu trebuie să fie uh, asigurate și chiar dacă eu folosesc acasă un, subiect, un obiect uh, conectat, el trebuie să fie asigurat în mod corespunzător, același uh, obiect în mod uh, identic poate să figureze în sistemul unei, unei centrale nucleare, dar ele trebuie să fie, bineînțeles, apărate în mod corespunzător. În Italia avem multe exemple legate de astfel de atacuri și de modul în care au putut, am putut să le contracarăm sau nu. De fapt, uh, uh, certificarea va trebui să aibă loc la un moment dat, dar ea va trebui să fie uh, foarte strâns legată de bunuri și servicii, de modul în care acestea evoluează și astfel va trebui să evolueze și certificarea respectivă. Mulțumesc foarte mult! Domnul Canțos are cuvântul acum. Dumneavoastră sunteți ultimul expert care se va pronunța astăzi. Vă mulțumesc. Foarte multe întrebări au fost puse. Este greu să le comasez pe toate, dar o să încerc să fac acest lucru. Domnilor și domnilor, mi se pare că încurcăm niște lucruri aici. Trei lucruri diferite în această discuție. În primul rând, certificarea, care înseamnă ceva într-un anumit context, apoi nevoia de bază de securitate cibernetică, care înseamnă altceva, și apoi etichetarea, pe unii am auzit vorbind despre conștientizare, dar uh, uh, conștientizarea nu înseamnă certificare. Nu asta înseamnă. Uh, dar etichetarea poate să-ți arate modul în care obiectul funcționează, cum se conectează și cum trebuie folosit și ce specificații de securitate uh, are acesta. Eu, uh, uh mie îmi place să mă inspir din istorie. Uh, Uh, și criteriile comune în istori uh, din Europa sunt un astfel de exemplu din care ne putem să, le folosi, uh, să ne inspirăm. Dar cine folosește aceste sisteme care, existente? Cei din domeniul militar al apărării. De ce? Pentru că ei au nevoie de așa ceva, dar nu sunt prea siguri de modul în care îl pot folosi, pentru că li se pare că e uneori prea uh, rigid. Uh, imaginează-ți că ai uh, un sistem de certificare, dar care este atât de rigid încât el nu poate să fie adaptat când te trezești cu o criză majoră. Și s-a văzut asta pentru că am putut să securizăm și să certificăm un anumit obiect care era practic blindat, dar nu poți să ai niciun fel de update la obiectul respectiv pentru că înseamnă recertificare. Asta este problema. Ce înseamnă certificarea? ca și costuri. Poate să mă coste milioane de euro acest uh, exercițiu și asta nu este ceva din capul meu. Și Simantec are 200 de uh, produse, uh, adică 200 de milioane de euro. Cine o să plătească acești bani? Um, să mă gândesc și la firmele mai mici, cum vom fi competitivi pe această piață. Avem nevoie de o abordare bazată pe riscuri, bineînțeles. De aceea v-am arătat uh, acea prezentare cu diferitele niveluri de securitate posibile, pentru că nu poți să ai aceeași securizare pentru o, un aparat foto sau video pentru uh, un PC, uh, așa cum uh, face același lucru pentru o centrală uh, nucleară și sistemul de televiziune integrată. Dar, bineînțeles, Trebuie să vedem care sunt infrastructurile critice. Infrastructurile critice și în aceste condiții să vedem cum să uh, îi facem pe cei care au nevoie de aceste certificări să și le asume. Vă dau uh, exemple, cunosc multe piețe și multe, mulți discută despre GDPR. Mulți clienți vin și spun doresc acest nivel de securizare dar este vorba de o, o licență care costă bani. Pentru că, până la urmă, ă, va trebui să ne asigurăm că piața este cea care ă, împinge lucrurile mai departe. Trebuie să fim siguri că piața va accepta acest ă, produs și îl va ameliora, ameliora și nu dorim ca și autorități de reglementare să batem lucrurile în cuie odată pentru totdeauna. Voluntar sau nu pe bază voluntară, obligatorie uh, să fie această uh, certificare. Eu, mie mi-ar place un sistem voluntar. Uh, pe plan internațional, China are un sistem de certificare, pe plan internațional însă încearcă o conformitate, dar, după părerea mea, mulți actori internaționali, ca și Europa, de altfel, au o mare problemă cu încrederea în sistemele de certificare și asta nu trebuie să fie uitat. Bineînțeles că dacă vorbim despre certificare, nu putem să ignorăm problema diferitelor nivele de certificare și atunci, dacă asta se va întâmpla, certificarea va trebui să poate să fie adoptată ă, pe piață și pe un nivel european, nu una în Portugalia, una în Germania și așa mai departe. Doamne Calas, ați vorbi despre e-privacy eu uh, știu ce îngrijorări a exprimat uh, uh, industria IT. Am trimis și scrisori, articolele 6 și 8 referitoare la device-uri sau procesarea datelor pentru obiective de securitate Uh, tocmai pentru că la, într-un uh, mediu de tip IoT, internetul uh, lucrurilor, obiectelor, aici trebuie să poți să corelezi obiectele, scuzați, datele, dar bineînțeles că încă o dată se pune problema diferitelor nivele de certificare și securizare. Mulțumesc foarte mult! Acum, doamna Despina Spanu, dânsa trebuie să răspundă. A început, de fapt, uh, să ne spună ceva și acum are încă câteva minute, conform exercițiului nostru, um, pentru a continua explicația. Mulțumesc, domnule președinte. Um, în primul rând despre ENISA și certificare și sistemul așa cum este el uh, proiectat. Într-adevăr, e vorba de o schemă certificare voluntară pe care o propune Comisia și Comisia nu propune așadar ca toate produsele și serviciile să fie certificate. Aceasta este premiza uh, de plecare pentru că va fi foarte greu să acoperi toată sau să definești toată piața securității cibernetice și știm că piața va fi cea care va determina prioritățile în acest domeniu și așa vor evolua și schemele noastre. Un cadru pentru aprobarea schemelor așadar, asta înseamnă și flexibilitate. Pe de altă parte, dacă este ceva voluntar, nu înseamnă că nu trebuie să urmărești aplicarea respectivă pentru că dacă aprobăm asta cu act de punere în aplicare, autoritățile relevante din statele membre trebuie să poată să supravegheze aplicarea, să aplice sancțiuni eventual, e nevoie de un uh, teren de joc uh, egal, trebuie să fie ceva care se poate aplica, care poate fi face obiectul unei uh, litigiuri și așa mai departe. Acum, uh, ce se propune în sistem? Un sistem sau o schemă europeană care să încuiască treptat sistemele naționale pentru obiectele sau lucrurile și, bun, și serviciile respective. Uh, nu se dorește o suprapunere în niciun caz a celor două sisteme, european și național. În ce privește nivelul de asigurare, într adevăr, propunerea noastră identifică trei astfel de niveluri foarte diferite unul de celelalte. Și în, în, ult, în ultimă măsură aș vorbi despre standarde sau norme. Bineînțeles că nu ne va împiedica nimeni ca cu această schemă certificare să nu adoptăm standarde internaționale deja adoptate în materie. Ne și dorim asta, ca piața europeană să convergă treptat cu cea internațională, respectând astfel termenele și standardele uh, internaționale, standardele internaționale și ca să ne permită să și respectăm uh, legislația din diferitele jurisdicții. Exact asta ne dorim și cu flexibilitate și sper că am uh, dat răspuns la toate întrebările care mi-au fost adresate. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că m-am bucurat foarte mult să prezidez această sesiune. Mulțumesc și colegilor care au venit la, și participat la această discuție. Îi mulțumesc și doamnei de la comisie, doamna Spanou, care ne-a arătat care este filozofia comisiei, care nu trebuie uitată nicio clipă. Vă mulțumesc foarte mult și acum uh, am câștigat vreo 8 minute dacă nu vă deranjează, putem să trecem direct la următorul punct de pe agenda, de pe ordinea de zi, foarte important, pe care doamna Angelica Nibler îl va prezenta. Permit uh, invitaților noștri în câteva momente să părăsească sala și apoi doamna Nibler va continua cu uh, subiectul următor. you.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 aș dori să vă reamintesc următorul fapt. Comisia ITRE a trimit, uh, trimis două persoane la ENISA, în Atena, în perioada 19-20 septembrie 2017. Așadar, să dedicăm 5 minute dezbaterii acestui subiect și cel mai important este ca Angelica Nibler să ne spună care au fost impresiile sale. Mulțumesc, că aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, de fapt nu cred că am nevoie mai mult de, cin- de mai mult de 5 minute. Împreună cu colega mea, Cora van Neuvenhuysen, am fost la Atena, unde am vizitat agenția ENISA și, evident, după cum știți, ENISA are competențe ample și ITRE nu analiza doar ce face ENISA, ci și aspectele de securitate. Odată la doi ani, în mod regulat, facem această deplasare am avut oportunitatea să discutăm cu directorul executiv al ENISA, uh, profesorul Udo Hambrich, și cu șeful uh, unității de uh, operaționale pentru securitate, domnul Demostenes Economu, și de asemenea cu șeful biroului directorului executiv, Aidan Ryan. Am avut ocazia de a discuta despre personalul lor, a avut loc o um, întrunire la care am putut adresa întrebări și ne-am putut demonstra rolul nostru de eurodeputați, arătându-le că noi, în comisia noastră, le urmărim activitatea. Ne-am concentrat pe legea privind securitatea cibernetică pentru că propunerea era foarte recentă și apoi am mai discutat și ce face ENISA, în ceea ce privește conștientizarea și serviciile de formare, am discutat uh, criptomonedele, blockchain uh, și registrele distribuite și colega mea, Cora van uh, Neuvenhuizen, se ocupa de ceva vreme de acest subiect oricum. În urma rezultatelor pot să vă spun că eu și Cora am rămas cu o impresie foarte pozitivă vis-a-vis -vis de, energie, de agenție și de personalul său. Cred că este o agenție cu personal foarte bun, tineri foarte bine formați, foarte entuzia, entuziaști um, în asumarea rolurilor ce le reveneau. Și, de asemenea, am avut și plăcerea de a asista la o demonstrație ni s-a arătat cât de ușor poți să uh, ataci un telefon inteligent um, evitând aplicațiile de securitate și de asemenea am văzut cât de ușor poți să piratezi un calculator. Am discutat, după cum spuneam, și de blockchain și uh, criptomonede și, încă o dată, despre protecția datelor și uh, e-privacy în termeni mai extinși. Uh, Evident, pot să vă prezint și elementele individuale ale uh, discuțiilor noastre, dar o să rezum spunând că a fost o vizită foarte interesantă și la momentul cel mai oportun. Tocmai pentru că acum analizăm aceste lucruri în uh, comisia noastră, și am văzut că agenția răunește foarte multă experiență, iar colegii ne-au arătat cât de strâns lucrează cu agențiile naționale de securitate. Evident, uh, au uh, promovat acest lucru destul de mult. În încheiere, pot să vă spun că am văzut o atitudine foarte profesionistă la ENISA și am fost încurajați să sprijinim extinderea mandatului ENISA, atât în ceea ce privește mandatul, cât și în ceea ce privește resursele, personalul suplimentar. Așadar, vom susține foarte mult această agenție, iar prin legea privind securitatea cibernetică vom transmite semnalul corect. Pot doar să recomand colegilor să meargă la Atena. La sfârșitul lui septembrie aveam 23 de grade, o vreme minunată. Pe scurt, așadar, sigur, am plecat de aici cu hainele de iarnă, dar de îndată ce am ajuns, ni le-am dat jos. Iată așadar o excursie foarte reușită și vă încurajos, încurajez pe toți să mergeți, să vedeți un pic cum uh, merge agenția, pentru că ne motivează să știm ce expertiză uh, valoroasă avem acolo. Mulțumesc, spune președintele. Colegii au alte observații sau poate întrebări pentru doamna Nibler? Domnul Kelly. Mulțumesc că Angelica e cea mai bună persoană care să ne fi reprezentat la ENISA. Sunt sigur că nu prea a avut timp să se bucure de căldura de afară, fiindcă aceste misiuni sunt uh, destul de intense, pline de activități și de informații, după cum spuneam. Mă întrebam dacă cei cu care s-au întâlnit au avut ceva solicitări vis-a-vis -vis de noi aici la Parlament. Uh, dacă voiau să-i ajutăm, ați vorbit de resurse. Și de asemenea, mă întrebam uh, ce cred despre GDPR. Dacă văd deficiențe, dacă li se pare că am făcut, uh, am acționat corect și așa mai departe. Și, în sfârșit, putem spune sau putem spera să fim întotdeauna cu un pas înaintea atacatorilor sau a celor care vor să ne submineze securitatea? Pentru că nu știu dacă putem să fim atât de încrezători că suntem, um, deținem controlul asupra situației. Mulțumesc, Angelica. Mulțumesc pentru observațiile valoroase. Cred că ne-am bucurat cu toții să mergem în vizită la Atena. Să discutăm cu tinerii de acolo nu doar uh, ca să le vizităm piața centrală și alte lucruri interesante pe cele șapte coline. Mulțumesc frumos, doamnă Nibler. Dacă nu mai sunt alte observații sau doriți să-i răspundeți domnului Kelly, vă rog. Mulțumesc frumos. Da, nu prea am avut timp să facem pe turiști. Într-adevăr, programul a fost foarte intens. Așadar, timpul liber a fost uh, minim. Însă impresia mea a fost că provocarea cea mai mare cu care se confruntă ENISA este aceea de a găsi personal calificat. Experții în uh, informatică sau în acest domeniu sunt foarte căutați în toată Europa. și dat fiind și ceea ce își permite agenția la nivelul personalului, e foarte dificil să obțină personal uh, calificat. Și, sigur, Uh, nu au avut foarte multe cereri directe către noi. Vor să fie susținuți uh, prin conștientizare, vor ca oamenii să știe că există această agenție, că au exerciții în statele membre. Această activitate de conștientizare, de fapt, vis-a-vis -vis de activitățile de securitate cibernetică europene este foarte importantă, însă au nevoie de personal bine calificat și suficient în, ca număr. Acesta a fost mesajul foarte important. Și trebuie să ne asigurăm că agenția este prezentată într-o lumină atrăgătoare, pentru că oamenii să zică, da, uite, aș vrea să mă duc să lucrez acolo. Prin urmare, cam asta este provocarea cu care ne-am întors acasă. În ceea ce privește regulamentul GDPR, ei sunt mulțumiți de el, uh, monitorizează cu atenție modul în care este pus în aplicare în statele membre. Sunt foarte aproape de această punere în aplicare, uh, vorbesc despre infracțiuni online, încerc să fie cu un pas înaintea piraților informatici. Nu știu dacă este întotdeauna posibil, tehnic vorbind, trebuie să vezi ce e fezabil și trebuie să încercăm să facem tot ce putem. Să, însă să, crești o, să creezi o structură uh, cibernetică prin care să previi pirateria informatică, cred că este imposibil, dar ei fac o treabă bună și sunt oameni tineri, de aceea e atât de interesant. Mulți membri ai personalului au experiență bogată și mai apoi sunt cei tineri. Deci e o combinație foarte interesantă. Sunt cei care urmăresc evoluția lucrurilor de ani de zile și a, uh, ei sunt uh, secundați de, de cei tineri, astfel încât uh, imaginea agenției este una foarte complexă. Au nevoie de susținere, au nevoie de personal suficient și, evident, de resurse financiare suficiente. Mulțumesc, dragi colegi, spune președintele, și acum trecem la punctul important, următor de pe ordinea de zi, pentru că este aproape fix 5, ora 17 și 5 minute și vorbim despre instituirea Programului European de Dezvoltare a Industriei de Apărare menit să sprijine competitivitatea și capacitatea de inovare a industriei de apărare a UE. Raportoarea, doamna Françoise Grostet, și doresc să reamintesc membrilor că vorbim despre o prioritate legislativă pentru toate cele trei instituții. Avem o oră în program pentru această dezbatere. Începem cu raportul doamnei Grostet, timp de 5 minute, care ne va face prezentarea acestui raport cu elementele sale principale, urmată de raportorii din umbră, câte două minute fiecare, și de alți membri interesați, interesați câte un minut fiecare. În încheiere, uh, reprezentantul Comisiei și apoi doamna Grostet, care va face un rezumat al impresiilor uh, uh, colectate. Și acum începem. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Amintesc colegilor că acum un an Comisia a adoptat Planul de Acțiune Europeană pentru Apărare, care să consolideze cooperarea europeană în domeniul apărării și totodată să susținea uh, competitivitatea europeană a uh, industriei europene de apărare. Unul dintre uh, obiectivele sale principale a fost crearea unui fond european al apărării pentru a susține investiția în cercetare comună și elaborarea de tehnologii de apărare. Acest fond european are două secțiuni, unul de apărare, un, ale cărui acțiuni pregătitoare au fost deja lansate, și apoi o secțiune de capacitate, unde intră și programul nostru. Este vorba de 500 de milioane de euro pentru perioada 2019-2020 pentru a sprijini dezvoltarea comună de echipamente și tehnologii de apărare. Finanțarea din partea Uniunii Europene va ajunge la 20% din costurile eligibile pentru prototipuri, dar poate merge până la 100%, mai ales pentru studii. Proiectul ar putea beneficia de un bonus de finanțare dacă se realizează în cadrul unei cooperări structurate permanente. Acest program mi se pare esențial pentru viitorul industriei noastre europene, angajată în proiecte de apărare și de securitate. Știți cu toții că concetățenii noștri așteaptă ca Uniunea Europeană să se angajeze puternic în acest domeniu pentru a le asigura securitatea necesară într-o lume, nu mai e nevoie să vă explic, într-o lume extrem de instabilă. Totodată se așteaptă ca Uniunea Europeană să coopereze pentru a fi mai independentă pe scena internațională. Așadar, nu putem lăsa deoparte această ocazie de a face industria noastră europeană mai competitivă și mai inovatoare, pentru că are nevoie de asta. Acest program trebuie să ne permită, de asemenea, o mai bună eficiență bugetară. Cum putem justifica că avem în Uniune la, o, o mulțime de avioane de luptă diferite, o mulțime de fregate de, uh, diferite? Vă reamintesc că în Europa sunt de două ori mai multe uh, șantiere uh, navale cu un buget de trei ori mai mic decât în Statele Unite. Acest program așadar ne-ar permite să fim eficienți, să facem economii, făcând mai mult în același timp și fără să uh, aibă de suferit investițiile europene. Programul este totodată un mijloc de a contribui la strategia Uniunii Europene și de a îmbunătăți uh, dependența de, uh, de a reduce dependența de statele terțe. Obiectivul nostru este consolidarea bazei industriale și tehnologice de apărare a Uniunii Europene. Acest lucru se traduce prin patru inițiative concrete. Mai întâi, trebuie să ne asigurăm că întreprinderile beneficiare și subcontractanții lor sunt într-adevăr controlate de europeni este problema eligibilității, care este extrem de importantă. Criteriul celor 50% de acționari europeni propus mi se pare unul foarte volatil și dificil de îndeplinit. Este dificil să justificăm întreprinderilor din sector acest lucru. Câte vreme problema uh, controlului european este crucial. Această problemă a controlului efectiv este deja cunoscută și folosită de companiile aeriene, de pildă. Este vorba așadar de a vedea cine ia deciziile strategice în ale societății și de a analiza așadar guvernanța societății. A doua inițiativă atunci când se va schimba controlul efectiv al societății, cu ocazia unei achiziții, de pildă. Atunci, Comisia și statele membre vizate vor trebui să ia măsuri pentru a proteja know-how-ul și tehnologia în societății respective. În al treilea rând, trebuie să solicităm Comisiei Europene să identifice produsele și tehnologiile pentru care Uniunea Europeană depinde de terți. Acest lucru se poate face printr-un raport de evaluare a programului. Trebuie, într-adevăr, să îmbunătățim independența europeană. Și a patra inițiativă concretă se referă la protejarea rezultatelor acțiunilor finanțate prin program pentru ca acestea să nu fie accesibile tuturor. Cu aceste măsuri, cred că am putea să garantăm Uniunii Europene o mai bună independență. În ceea ce privește IMM-urile, acesta este un subiect extrem de delicat și de interes pentru multe state membre. Cred că IMM-urile trebuie să joace un rol important, fie direct, fie prin grupări mari pentru care vor fi subcontractanți. Propun așadar ca o categorie de proiecte să fie dedicată special uh, PME Uh, IMM-urilor și ca 10% din program să favorizeze participarea transfrontalieră a IMM-urilor. Această problemă a IMM-urilor este esențială pentru ca uh, la program să poată participa cât mai multe state membre, cu condiția evident ca proiectele să fie solide și viabile. Pentru acest lucru, proiectele vor trebui să fie întreprinse de cel puțin trei întreprinderi din două state membre diferite. Aceste praguri minime sunt importante pentru a permite cooperări numeroase și proiecte multiple cu cât pragul vis-a-vis -vis de statele membre și societăți va fi mai mare, cu atât vom periclita mai mult acest program și noile proiecte industriale. Toate societățile care dovedesc excelență în domeniul apărării și al securității vor putea participa la acest program, iar acest criteriu al excelenței și al performanței industriale mi se pare esențial. Statele membre vor trebui, evident, să se angajeze financiar vis-a-vis -vis de acțiunile programului și pentru asta am propus un angajament clar, scris, al respectivului stat membru. Bugetul pentru securitate și apărare după 2020 depinde de reușita acestor programe. Și dacă îmi permiteți, pentru a fi clară, ați înțeles că pentru 2019-2020 uh, vom introduce aceste elemente de început în programe și dacă totul merge bine, vom putea prevedea proiecte concrete pe viitor pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri. Iată, deci uh, am făcut un rezumat uh, pentru a prezenta interesul acestui fond. Bineînțeles, voi ține cont de comentariile colegilor și sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a dezbate tema, astfel încât să uh, respectăm un calendar foarte strâns și pentru a avea o poziție puternică, solidă din partea Parlamentului la această propunere de regulament. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! pentru această prezentare extinsă și să sperăm că colegii vor restrânge un pic uh, comentariile lor. În primul rând, va lua cuvântul domnul Bohe din partea SD. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnul raportor, dragi colegi. În primul rând, aș vrea să mulțumesc raportorului pentru munca excelentă pe care a făcut-o și salut uh, uh, dorința de a îmbunătăți uh, propunerea de regulament, pentru că este obiectivul nostru ca fondul de apărare europeană să fie cel care să susțină industria europeană și să reducă cheltuierile statelor membre. Apreciez și faptul că amendamentele raportorului fac ca textul să fie mai logic și aceasta ne aduce către o poziție mai puternică a Parlamentului la negocierile care ne așteaptă cu Consiliul. Raportul se centrează pe întărirea poziției strategice a Europei, îmbunătățind în primul rând o condiționalitate foarte strictă pentru companiile care participă în aceste programe. Câteva elemente care cred că ar trebui analizate mai în detaliu. În primul rând, nu există o garanție clară că vor exista IMM-uri care să participe în aceste programe și asta este o slăbiciune. Pe de altă parte, nu se spune foarte clar ce se întâmplă cu finanțarea programelor, deși se știe că va fi o chestiune controversată pentru Parlament. Parlament. Eu voi prezenta câteva amendamente pentru ca industria și statele membre să fie stimulate pentru a crea cu consorții în vederea reprezentării din partea IMM-urilor. Pentru că Comisia a introdus uh, reduceri la programul de spațiu și uh, alte programe pentru a putea finanța acest fond. Deci aș propune la avizul de la bugete să se utilizeze mai bine partea nealocată a bugetului. De asemenea, trebuie să includem și problema uh, exporturilor, care este o, o temă cofinanțată în acest program. Ar trebui să existe și un cadru de restricții pentru exporturi. Iar dacă ne referim la controlele naționale sau legislația națională, mi se pare că nu este suficient. Pe de altă parte, pe 13 noiembrie, reprezentanți din 23 de state membre și-au luat un angajament la PESCO pentru o mai strânsă cooperare aceasta trebuie să uh, fie încadrată în, uh, ținând cont și de acest fond. Deci funcționarea bună a fondului este în interesul cetățenilor noștri pentru că securitatea este importantă pentru UE. Însă ceea ce nu ne interesează să uh, oferim bani numai anumitor companii fără să asigurăm o plusvaloare pentru Europa. De aceea poziția Parlamentului trebuie să fie clară în acest sens. Mulțumesc. Și acum, domnul Krasnodevski din partea grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Și noi salutăm eforturile făcute de Comisie pentru a susține această industrie. Suntem de acord că e vorba de un sector de activitate care ar trebui să se dezvolte. Însă, considerăm că acesta se va dezvolta doar dacă se utilizează la maxim potențialul tuturor actorilor implicați, potențialul industrial, potențialul de cercetare pentru întreaga Europa și nu doar pentru o anumită parte a ei. Iată de ce este important să vedem care este baza industrială în Europa, să utilizăm toate unitățile care până acum nu au avut posibilitatea să participe în proiecte mari la nivel internațional. Cred că textul, în forma sa actuală, nu ține uh, suficient cont de condițiile istorice care sunt diferite de specificitățile fiecarei țări în parte. Avem și problema IMM-urilor și aici sunt de acord cu antevorbitorul meu. Există mai multe posibilități de finanțare, iar amendamentele doamnei Grostet uh, nu permit o soluționare totală a acestei probleme. Cred că dacă Parlamentul nu adoptă anumite amendamente, textul așa cum este, va favoriza marile companii, multinaționalele, numai anumiți parteneri și vom avea uh, un ajutor uh, acordat uh, numai unei anumite părți a pieții. Iată de ce trebuie să se facă modificări. În primul rând, în ceea ce privește criteriile pentru a avea finanțare. Ar trebui să se adaugă anumite elemente, un nou fond de cooperare, de exemplu, să se încurajeze mai multe modalități de cooperare, să existe o, un sector industrial durabil în Europa pentru apărare. Ar trebui, pe de altă parte, să se extindă uh, definiția uh, actorilor care îndeplinesc aceste criterii și la acest punct nu sunt de acord cu comentariile raportorului. Din punctul nostru de vedere, ar trebui să ținem cont și de obiectivele la jumătatea parcursului, care uh, până acum ne-au ajutat să cooperăm foarte bine. Este un program care nu trebuie să pună sub semnul întrebării cooperarea cu NATO, ci din potrivă trebuie să fie complementară pentru statele care sunt incluse deja la acel nivel. Bineînțeles, clauza pentru securitate trebuie întărită și trebuie întărit și rolul anumitor companii uh, Uh, în care, de exemplu, uh, companiile uh, au active. Să vedem ce se întâmplă și cu țările terțe. Pe de altă parte, e nevoie de o bună repartizare geografică și pentru a asigura o execuție a programelor conformă. Trebuie să avem actori care să reprezinte diverse regiuni ale UE. Mulțumesc, domnule Krasnodevski, însă aveați două minute la dispoziție și ați Ați folosit doar două minute din șase minute și jumătate, deci iată, ne-ați făcut economie enorme. Mulțumesc. Și acum din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să mulțumesc raportorului pentru munca sa excelentă și pentru cooperarea pe care am avut-o până acum. Eu susțin propunerea comisiei care a ajuns uh, la momentul potrivit și sub forma potrivită. Și dacă vorbim de eficacitate pentru politica de apărare, într-adevăr trebuie să se îmbunătățească cooperarea la nivel intraeuropean. Suntem de acord uh, pe larg și cu comentariile raportorului și susținem o bună parte a propunerilor dânsei la acest raport câteva elemente care ar trebui să le subliniem totuși. În primul rând, în ceea ce privește controlele efective făcute de către Europa, de către europeni, pentru companiile care sunt operaționale pe piață sau atunci când se face o schimbare la nivelul guvernanței. Aceasta este o primă temă importantă. În al doilea rând, se pune problema sursei de finanțare și aici trebuie să ținem cont și de propunerile făcute de Comisia de Bugete. Ar fi de dorit să se precizeze cifrele și condițiile pentru IMM-urile la nivelul operațiunilor transfrontaliere și, de asemenea, statutul BEI pentru instrumentele financiare care ar trebui să se schimbe dacă se intervine și pe domeniul apărării. Cred că trebuie să fim foarte clari în ceea ce privește țările terțe, pentru că nu e vorba aici de a ne opune uh, față de alianții noștri din NATO, ci uh, trebuie să îmbunătățim uh, uh industria apărării și dacă e vorba de suveranitate, aceasta ar trebui adusă la nivel european. În aceste condiții, cred că programul ar trebui văzut uh, ca un început uh, care să fie dus mai departe în viitorul CFM. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum, uh, domnul Buticoifer din partea verzilor, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Nu ne prea place propunerea comisiei pentru că aceasta nu merge suficient de departe. Scopul acestui exercițiu ar trebui să fie de a reduce cheltuielile, de a avea mai mulți bani la dispoziție și de a crește securitatea europeană în același timp. Și așa cum a spus colegul meu, practic e vorba de o mai mare eficiență. Însă nu Asta avem în această propunere. Și dezbaterea de astăzi ne duce, practic, la uh, consecințe și mai grave. Se vorbește aici despre un echilibru din punct de vedere geografic. Asta nu este o categorie din punct de vedere al eficienței sau de susținerea industriei uh, europene. Nici aceasta nu ar trebui să fie o motivație pentru noi sau uh, de participarea unui număr cât mai mare de state membre. Nici acesta nu este un criteriu de eficiență. Ceea ce prezintă colegii aici este că ar trebui să avem o, o nouă rundă de subvenții pentru industria apărării, fără să uh, arătăm ceea ce este cu adevărat important, și anume să avem mai multă eficiență și uh, mai multe economii pentru că statele membre, la ora actuală, cheltuiesc de trei ori mai mult uh, pe apărare decât Federația Rusă. Și asta fără să fie în stare să uh, ajungă la o poziție așa cum și-ar dori eu. Cred că ar trebui să vedem care este realitatea, pentru că nu e vorba aici de o politică pentru IMM-uri. E vorba despre consolidarea unei industrii, despre eficiență. Și dacă nu mergem în această direcție, ar trebui pur și simplu să punem punct acestui exercițiu. În al doilea rând, de unde vin toți acești bani? E vorba de reduceri la cheltuieli care n-ar trebui să fie reduse și nu arătăm că statele membre ar trebui să folosească banii acolo unde trebuie. Dacă vor să obțină aceste rezultate. În al treilea rând, structura de guvernanță permite industriei prea multe de spus uh, în ceea ce privește cheltuielile și cred că acest element uh, este extrem de îndoielnic, pentru că nu e vorba numai de faptul că cheltuim și mai mulți bani, care ar putea fi folosiți mult mai eficient, dar permitem și industriei să fie factor de codecizie pentru a vedea unde cheltuim. Și cred că este complet uh, echivocat, ar trebui să uh, o luăm pe cu totul altă cale. Mulțumesc! Mulțumesc! Iată, comentarii foarte interesante, spune președintele. Și acum domnul Sichiliotis din partea GUE-NGL. Mulțumesc foarte mult. Când privește programul uh, industrial uh, de apărare european, uh, după părerea mea, acesta ar trebui să fie partea unui program mai sau unui cadru mai amplu, mai structural pe care să și-l uh, imagineze în Uniunea Europeană. Apreciez ce a făcut doamna Grostet în uh, Um, în raportul său, chiar dacă nu sunt pe deplin de acord cu domnia sa. Propunerea comisiei nu a fost însoțită de un studiu de impact care să justifice caracterul urgent al acestor uh, inițiative. Cred că ideea este aceea de a consolida cât mai mult uh, dimensiunea strategică a apărării și vorbim totuși de peste 500 de milioane de euro în vremuri de criză, după părerea mea, mi se pare că tot de la statele membre o să trebuiască să vină aceste eforturi și financiare. De asemenea, eu cred că trebuie să profităm pentru a reindustrializa Uniunea Europeană în ansamblul său, mai ales țările din sudul continentului care au suferit cel mai mult uh, de pe urma crizei și din pricina politicilor de austeritate. Ele vor trebui să intre într-o reindustrializare și acolo trebuie rezolvate problemele. Acolo trebuie să investim și nu neapărat să dăm bani industriei apărării. Mi se pare că, așa cum s-a spus mai devreme, banii probabil vor fi luați de la alte categorii. De pildă de la Facilitatea de Conectare Europeană. Sunt părți ale Europei care nu sunt deloc conectate cu continentul, sunt pur și simplu izolate. De acolo o să se eh, ia bani de la Facilitatea de Conectare Europeană și să se dea bani domeniului uh, strategic uh, militar. Când vine vorba de consecințele unor astfel de măsuri, încă o dată, nu cred că banii trebuie să vină de la niște uh, să vină de la bugetul comunicar, comunitar. Avem articolul 173 și, încă o dată, dacă banii vin de la dezvoltare și merg la apărare, uh, nu mi se pare că este în regulă. Vom depune două amendamente, așadar, pentru a uh, corecta uh, raportul și dacă nu se vor adopta aceste amendamente, vom fi nevoiți să votăm împotriva raportului. Mulțumesc foarte mult, dragă colegă. Vreau să întreb dacă e cineva de la FDD în sală, ENF, nu? Haideți să începem așadar a doua rundă cu intervențiile de un minut. Raportorul de la PPE, vă rog. fără microfon din sală. Da, deci suntem în tura sau în rândul, al, runda a doua de intervenții, vă rog. Un minut. Nu pot să fac altfel. Domnul Șuță? Da, în primul rând vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru raportul său. Mi se pare destul de bun. Nu o să intru în detalii, dar m-aș uh, referi la cele, acei 20% legați de 500 de milioane. E bine pentru prototipuri, însă vreau să vă adresez, poate nu o critică, ci mai mult o observație, dacă îmi permiteți doriți să luați bani de la cercetare și bineînțeles că și cercetarea trebuie să joace un rol totuși în apărare. Ați spus în mod destul de restrâns că putem să găsim experți în exterior și Chiar ați sugerat că s-ar putea face finanțări din afara Uniunii Europene prin intermediul um, acordurilor de cooperare. Ați spus că anumite țări din NATO, dar ne-europene, ar putea să participe în proiectele de cercetare. Și apoi ce se întâmplă cu caracterul reciproc în materie de cooperare în domeniul apărării? Aceste țări uh, ar putea și ele să coopereze foarte bine și cu țări din Africa, uh, din Africa, deci Africa de Sud, de exemplu, dar și cu Israelul, să mergem așadar dincolo de granițele europene în uh, contextul cercetării. Mulțumesc foarte mult! Nu puteți să vorbiți mai mult decât v-am acordat, dar ați reușit, pentru că dacă nu, dădeam cu ciocanul. Domnul Hotmark, mulțumesc foarte mult! Am aici o, observație de făcut. Și anume, industria apărării în Europa trebuie să aibă capacitatea de a oferi cele mai bune sisteme și arme pentru a ne proteja cetățenii noștri în Europa. Aceasta este menirea sa. Și atunci e bine să lămurim faptul că avem nevoie și de cea mai bună cercetare și inovare și orice fel de competențe în acest sens, de oriunde vin ele în Europa. Capacități pentru a dezvolta capacitățile noastre proprii la cel mai înalt nivel în Europa. E bine dacă avem și actori internaționali, dar pentru a contribui la capacitatea europeană. Acesta este mesajul meu și nu cred că am depășit un minut. Mulțumesc! Foarte bine! Domnul Toșenovski, mulțumesc foarte mult! Vreau să mulțumesc, uh, deci să vă mulțumesc și să vă spun ceva despre finanțarea programului. Comisia caută surse de finanțare pentru acest program, dar vorbește despre 150 de milioane, o treime din uh, dotare, efectiv, uh, trebuie să vină de la programul spațial. Mă preocupă soarta programului Galileo, care se află uh, într-o fază um, avansată, aproape de sfârșitul ciclului și de unde găsim bani pentru a finanța Galileo. Întotdeauna am avut probleme aici, de altfel. Doamna raportor, pe bună treptate, vorbește despre nevoia de sinergie între politica de apărare și politica spațială. Comisia s-a angajat în acest sens și exact și aici, în acest program, poate fi găsită o astfel de sinergie, implicând mai mult partea de programe uh, spațiale și nu slăbind aceste legături. Mulțumesc foarte mult! Cred că suntem de acord. Că trebuie să avem surse de finanțare altele decât uh, cele provenite din programe cum ar fi Galileo și așa mai departe. Toată lumea a spus același lucru, practic. Toată lumea s-a referit la aceleași uh, uh lucruri, la finanțare, practic. Domnul Erlă, Elă, vă rog frumos, domnule coleg, să nu vorbiți prea mult timp. Îmi pare foarte rău, dar nu am de ales. Da, o să încerc să fiu subcintă. Nu e simplu să îmbrățișești cele spuse de domnul Butikofer, dar nici nu trebuie să deviem de la subiect. E aici vorba de o primă etapă. Uh, la Consiliu s-a decis, s-au decis de niște lucruri Uh, nu noi am inventat echilibrul geografic. Uh, Consiliul a hotărât că e nevoie de o strategie europeană în context global. Avem și o relație cu NATO. Situația nu este simplă, deci este, bineînțeles, o primă etapă, un prim pas. Da, sunt probleme de finanțare, um, într-adevăr, e greu să ai noi politici uh, cu bani proaspeți, va trebui găsi alte mijloace. Dacă nu găsim finanțare, ei bine, poate ar trebui să ne gândim și ce facem cu angajamentele și cu plățile. Dar propunerea este totuși foarte vagă în acest sens. Se vorbește despre punerea în aplicare, despre gestiune și altele. Nu știu, poate suntem într-o situație de urgență, însă trebuie să ne concentrăm pe cercetare și inovare. Iar comisia ne propune și ea ceva. Chestiunile acestea cu echilibrul geografic sunt totuși consubstanțiale menirii acestui proiect. Poate că dorim să oferim ceva și noilor state membre potențiale, însă trebuie să le oferim ceva la schimb. Pentru politica aceasta, uh, da, poți să dai niște bani, dar poți să ai și curajul să spui că nu apreciezi anumite obiective în domeniile, domeniul apărării. Deci, da, e nevoie de eforturi comune și asta nu să, să nu semne că vom uh, subvenționa pur și simplu industria apărării. Pe mine mă interesează orientarea generală. Nu e vorba numai de a avea bani suficienți sau mulți, ci și de ce priorități vom alege. Adică nu putem să facem așa un fel de pom de Crăciun cu de toate sau o listă de deziderate. Nu trebuie să împărțim uh, chipzuit uh, acești 500 de milioane în vreo două, trei priorități și să nu ne pierdem uh, în toate direcțiile. 80% din bani oricum vin de la statele membre și atunci acestea par să fie motivate să acționeze. Iar dacă acest program nu va rezolva anumite lucruri și dacă banii europeni nu vor putea fi folosiți și uh, nu se va investi în apărare, este o încercare de a impulsiona statele membre să-și respecte angajamentele, inclusiv cele financiare. Deci trebuie să se investească într-un sistem de politică de apărare comună și nu să dai banii pur și simplu să subvenționezi industria apărării. Deci multe critici pot fi emise, însă trebuie să tragem în aceeași direcție și să răspundem unei serii de exigențe. Am hotărât împreună că e nevoie de o strategie globală și văd că deja începem să sacrificăm acești 500 de milioane încă o dată, e un punct de plecare, lucrurile apoi se vor uh, lămuri, dar trebuie ca Parlamentul să spună că nu acesta este modelul uh, pe care ni-l dorim, un astfel de program cu acest gen de finanțare. Ne trebuie o altă abordare în acest sens. Mulțumesc foarte mult. Uh, ați vorbit despre Moș Crăciun sau pomul de Crăciun. Într-adevăr, suntem uh, în ajunul acestui sezon festiv. Vă mulțumesc foarte mult. Următorul pe lista vorbitorilor este o doamnă, doamna Lange. Mulțumesc, domnule președinte. Este unul dintre rapoartele cheie pe care doamna Grostet va trebui să le coordoneze în comisia noastră și în acest parlament și salut uh, proiectul ei de raport. Două aspecte. Unul, controlul faptic trebuie să vedem dacă vorbim despre însușire sau despre proprietatea intelectuală. Și doi, formula magică cu cel puțin trei societăți din două state membre. Venind într-un stat membru mai mic, este evident că această abordare europeană funcționează doar dacă toată lumea simte că are ceva de câștigat. De ce vor unele state membre să cumpere avioane de luptă americane? Pentru că ei produc șuruburile sau nu știu ce parte din respectivul avion. Și, dar nu au capacitatea să producă întregul avion. Dacă vrem avioane de luptă americane, și eu cred că ar trebui să vrem, nu ar trebui să depindem tehnologia americană și este în interesul nostru ca în această buclă să fie cât mai multe țări posibil, chiar dacă vorbim doar de țări care produc mici bucățele, pentru că cu atât mai mare va fi sprijinul politic din partea statelor membre pentru genul acesta de programe și de evoluții. Haideți așadar să ne gândim la o adăugire la această formulă magică, prin care să zicem, bun, dar pentru fiecare membru suplimentar pe care îl aduceți, mai primiți 2, 3, 5% în plus finanțare. Pentru că dacă nu, o să avem doar do- cele două state membre uh, care operează. Și unde? De unde vine sprijinul celor 25? Uh, asta am vrut să zic mai ales. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă. Văd că v-ați uh, limitat la două minute. Doamna Moody, acum aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Și mulțumesc și raportoarei pentru munca excelentă. Cred că o să repet ceea ce au spus colegii mei. Însă, dacă vrem să dăm o valoare adăugată la nivel european, trebuie să ținem seama de două lucruri. În primul rând, eficiența. Ce va face acest proiect eficient în uh, obținerea rezultatelor? Și după cum a spus și alți colegi, cred că cu cât punem mai multe restricții și limitări, cu atât uh, are de suferit eficiența. Și al doilea punct este calendarul. Și acesta are impact asupra rezultatelor, dacă limitările sunt atât de dramatice. Și vreau să susțin și eu ce spuneau colegii legat de big buget și de faptul că luăm din buzunarele altor proiecte pentru a le acoperi pe acesta. Am făcut asta și noi ca Parlament și s-a întâmplat și în altă parte și trebuie să opunem rezistența. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamnă! Are cuvântul doamna Werner. Mulțumesc frumos și mulțumesc și drage mele colege, doamna Grostet, pentru acest raport. Poziția foarte pozitivă pe care o dezvoltă această comisie nu pot să o împărtășesc și eu. Politica de securitate și de apărare este un obiectiv foarte important al Uniunii Europene și noi am susținut-o Însă, cooperarea mai strânsă, decisă cu ceva vreme în urmă, e iarăși un lucru foarte bun. Sunt o felul de acțiuni foarte importante care se uh, produc. Și studiile spun că putem economisi miliarde dacă nu mai duplicăm eforturile. Însă voința politică de um, apropiere a colaborării pare să se bazeze pe bani. Deci, evident, spun da reunirii resurselor și spargerii barierelor birocratice. Însă am un mare semn de întrebare acum când vorbim doar despre găsirea de fonduri disponibile, mai ales pe calea asta. foarte scurt. Articolul 173 din tratat este structurat foarte clar, spune clar ce fel de proiecte pot fi finanțate și noi dăm 1,5 miliarde fără să putem hotărâ pentru ce vor fi folosiți. După cum au spus mai mulți colegi, sunt bani care se iau de la diverse proiecte, cum e Galileo, și nu pot să susțin asta. Trebuie să vedem care ne sunt prioritățile și să le punem în ordinea corectă. Asta, înainte să continuăm să discutăm acest proiect. Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. Iată, cu o mică întârziere am ajuns la sfârșitul intervențiilor. Doamna Liot Marie Mulțumesc, domnule președinte. Eu am fost la um, originea creării Agenției Europene pentru Europene acum ceva vreme și fac trei observații. Mai întâi, uh, finanțarea. Da, acești bani sunt puțini, dar este esențială și participarea statelor E vorba de stimulare și spun celor mici state care spun că trebuie să existe o repartizare uh, totală, da, va fi, cu condiția ca statele însele să participe semnificativ. Tot legat de finanțare, vă mai amintesc că, dacă luăm de la alte bugete, industria apărării înseamnă sute de milioane de locuri de muncă și implantare de societăți în toate regiunile Uniunii Europene. Și mai amintesc totodată că există un studii în domeniul apărării care au consecințe și implicații și în lumea civilă. Și când tot vorbiți de Galileo, vă reamintesc un lucru. În programul Galileo există un segment pentru apărare. Cred într-adevăr că astăzi Uniunea Europeană are toate capacitățile necesare, tehnologice, know-how-ul și resursele umane pentru a fi în vârful tehnologiei apărării. E suficient să vă uitați la ceea ce s-a creat. în domenii diverse pentru a vedea că avem această capacitate fără să fie nevoie să facem alianțe cu alte țări care întrețin și ele, uh, care presupun anumite dependențe. Mulțumesc, spune domnul președinte. E rândul acum. E momentul acum să dau cuvântul reprezentantului Comisiei. Vă rog să vă limitați la trei minute în intervenția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid. O să insist pe trei puncte care au fost aduse în discuție. Mai întâi, beneficiarii. Obiectivul Comisiei este, evident, competitivitatea industriei și atunci beneficiarii trebuie să fie societățile. Iar competitivitatea se referă la industria europeană. De aceea am propus o linie relativ strictă vis-a-vis -vis de beneficiari acest criteriu de 51% este un criteriu al Comisiei. Înțeleg că uh, abordarea noastră se referă la controlul efectiv, dar nouă ni se pare o pistă interesantă și suntem gata să lucrăm uh, și pe baza propunerii dumneavoastră. În al doilea rând, în ceea ce privește IMM-urile, uh, eventualii beneficiari, obiectivul nu este favorizarea marilor întreprinderi, ci crearea de proiecte de pe urma cărora să beneficieze toate uh, întreprinderile, inclusiv IMM-urile și uh, toate celelalte state membre. Proiectele vor fi selectate pe baza unor criterii de excelență, de competitivitate și, evident, societățile și statele membre vor fi cele care vor trebui să vină cu propuneri de proiecte dacă ele vin cu propuneri bune, care vor fi selectate pe baza excelenței, toată lumea va avea de câștigat. În ceea ce privește dispozițiile specifice referitoare la IMM-uri, acestea reprezintă o prioritate pentru Comisie, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, suntem deschiși la îmbunătățirea textului cu privire la acest subiect. După cum ați zis, într-adevăr, este un subiect extrem de important și pentru Consiliu, deci suntem deschiși la îmbunătățirea acestei secțiuni din text. În sfârșit, vis-a-vis -vis de buget și legătura cu programul spațial. După cum știți, ne aflăm într-o situație destul de dificilă, adică avem o instituție care ne spune că trebuie să folosim doar fondurile prin realocare și o a doua instituție care ne spune că trebuie să uh, folosim doar banii liberi. Poziția Comisiei se situează undeva la mijloc, dar suntem gata să lucrăm cu ambele instituții pentru a găsi o soluție pertinentă. Acestea fiind spuse și uh, Întorcându-mă la spațiu, aș insista pe faptul că programul de apărare aduce beneficii pentru toate domeniile și, evident, mai ales uh, celui spațial. Legătura între, spațiul, uh, între spațiu și apărare este tot mai strânsă, prin urmare, societățile active în uh, domeniul spațial ar putea să beneficieze de pe urmele acestui program dacă, evident, depun proiecte iar aceste proiecte vor fi examinate, evident, cu mare interes de către Comisia. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Este așadar momentul ca raportoarea să facă un rezumat succint al observațiilor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc tuturor colegilor care au intervenit. Vreau să vă spun că am ascultat cu atenție comentariile dumneavoastră și am să încerc să structurez un pic uh, diversele teme care ar putea fi dezbătute. În ceea ce privește uh, finanțarea, avem 500 de milioane de euro care au fost propuse de Comisia Europeană statele membre, așa cum a spus-o foarte bine doamna Leo Marie, trebuie să-și aducă și ele contribuția și pentru 2019-2020 e vorba de 2 miliarde de euro care trebuie aduse de statele membre. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e nevoie cu adevărat de proiecte bune și înțeleg foarte bine diversele îngrijorări legate de finanțări care ar putea merge numai în anumite state membre, însă toți aceștia ar trebui să stea liniștiți, pentru că până la urmă e vorba de calitatea proiectelor care se va impune și fiecare stat membru va fi în stare să propună proiecte, aducând și contribuție financiară care să le susțină și fiind vorba, bineînțeles, de finanțare complementară nu e vorba aici de o finanțare care să înlocuiască uh, proiectele pe care fiecare stat membru le are în domeniul apărării. Dacă ne referim la această finanțare europeană, aici știu că Comisia pentru Bugete va lua o poziție clară. Există de altfel o poziție uh, clară din partea Comisiei de Bugete uh, Uh, care vorbește de o adevărată puncție la diversele programe existente și înțeleg foarte bine această îngrijorare. Eu consider că e nevoie de un echilibru în această propunere de finanțare. Într-adevăr, pentru anumite linii bugetare, ele ar putea fi utilizate pentru că sunt complementare și uh, au utilizări atât la nivelul civil uh, cât și cel militar, de exemplu când e vorba de spațiu, însă trebuie să ne asigurăm să avem niște marje de manevră și aștept să văd care este poziția uh, grupurilor politice, însă știu că Comisia de Bugete ne va face o propunere clară, după care va trebui să negociem. În ceea ce privește uh, includerea IMM-urilor, și aici, bineînțeles, sunt incluse și acele așa numite mid-cap, mi se pare esențial ca ele să participe, însă criteriul geografic nu trebuie să fie neapărat unul cu adevărat geografic. E vorba în primul rând de criterii de excelență, de competitivitate și de calitate a proiectelor. Eu nu-mi doresc decât un singur lucru și anume ca toate statele membre să se implice, pentru că asta este absolut vital pentru reușita proiectelor. Știu că uh, există uh, IMM-uri sau companii medii care sunt în stare de acest lucru, care pot profita de o astfel de finanțare în măsura în care aceste companii sunt uh, um, selectate după criteriul competenței și al excelenței. Aș mai reaminti aici un lucru. Un element pe care l-ați reamintit de altfel, mulți dintre dumneavoastră. E vorba, în primul rând, de eficacitate. Acesta este criteriul esențial al programului. De aceea fac un apel uh, uh față de toți colegii să fie atenți la acest aspect. E vorba de consolidarea unei industrii europene care trebuie să dea dovadă de inovație și pentru aceasta trebuie să fie mai eficace. Încerc să văd notițele cu comentariile făcute de colegi. Pentru colega Moody, nu e vorba aici de a fi un adevărat moș Crăciun care să țină cont de toate proiectele. E clar că nu putem face acest lucru. Pentru 2019-2020 avem nevoie de priorități. Și am spus-o deja în uh, prima intervenție pe care am avut-o. Este important ca Comisia Europeană să ne spună și ea care sunt prioritățile, în ce domenii putem uh, acționa pentru a fi mai eficienți. În încheiere, domnule președinte, Vreau să îi asigur pe colegii mei, cred că colegul Sirichiotis uh, spunea că nu va trebui să luăm de la ajutorul pentru dezvoltare. În niciun caz nu e vorba de așa ceva. Vreau să vă asigur că nu e nicio problemă aici. Cred că am trecut în revistă elementele esențiale care au fost uh, comentate aici, uh, pentru că, practic, majoritatea colegilor uh, interveneau pe aceleași teme principale. Sunt la dispoziția dumneavoastră în continuare, aștept să văd da, amendamentele pe care le veți prezenta, tocmai pentru a îmbunătăți textul actual, pentru că ceea ce îmi doresc eu, și vreau să vă spun încă o dată că sunt cu adevărat la dispoziția dumneavoastră pentru a dezbate, plecând de la amendamentele depuse, E important ca Parlamentul să aibă o poziție unită, puternică, pentru a negocia cât mai bine posibil cu Consiliul, pentru că e clar că vor exista divergențe de opinie între cele două instituții și dacă avem o poziție puternică, atunci uh, vom avea o capacitate de negociere mult mai bună. Vă mulțumesc tuturor! Mulțumesc foarte mult! În încheiere, aș vrea să fac câteva comentarii. În primul rând, termenele pentru prezentarea amendamentelor este pe 30 noiembrie la ora prânzului. Deci 30 noiembrie, orele 12, pentru amendamente analiza acestor uh, amendamente pe 11 ianuarie 2018. Audiere publică pe 22 ianuarie 2018 și votul la ITRE va avea loc, bănuim, pe 21 februarie la anul, pentru ca votul la plenară să fie programat în funcție de uh, felul în care respectăm acest calendar. Mai sunt comentarii la această temă? Se pare că nu. Atunci uh, ne vedem uh, mâine, pe 28 noiembrie. Începem la orele 9 dimineața cu o ședință cu ușile închise, întâlnirea coordonatorilor și la orele 10 vom începe cu votul. E vorba de un pachet enorm, deci uh, să fiți pregătiți. Vă urez o seară plăcută!